clearly not working. Good morning. Ciocanelul nu prea funcționează. Bună dimineața tuturor. La mulți ani. Bun venit înapoi. Sper că Sper că toată lumea a avut o vacanță odihnitoare. Bun venit la prima reuniune din 2016 pentru că Mm, am impresia că 2016 va fi un an destul de ocupat pentru comisia noastră. Vă informez în legătură cu schimbările aduse ordinii de zi. S-a adăugat uh, punctul 4, un punct 4, în legătură cu grupul de lucru pe proprietate intelectual. Doamna Iurova va prezenta două propuneri legislative uh, pe contractele digitale în comun la punctul, punctele 8 și 9 și doamna Claperi, care a fost uh, doamna Claire Berry, ne va prezenta propunerea de la punctul 10. Dacă nu mai sunt și alte puncte, puteți să, putem să considerăm ordinea de zi ca fiind adoptată. Putem să adoptăm procesul verbal al reuniunii, al reuniunilor din 7 eh, al la reuniunii din 7 decembrie, nu din 10 decembrie. Foarte bine. Trecem acum la uh, situația trialogurilor și evenimentelor. Punctul 4. Catherine Styler este membra grupului nostru pe Uh, grupul de lucru pe drepturile de proprietate intelectuală care s-a reunit în 16 decembrie și poate să ne spună ce s-a întâmplat acolo. Mulțumesc! Reuniunea am avut la Strasburg chiar înainte de Crăciun și am avut uh, oportunitatea de a face două propuneri, una în legătură cu portabilitatea și a doua în legătură cu strategia de copyright. Um, știți deja problema uh, tratatului de la Marrakesh, datorită lobby-ului asociațiilor persoanelor nevăzătoare, pentru că doar 5% uh, din cărțile publicate în Europa sunt disponibile persoanelor nevăzătoare. Aici există o poziție clară. Comisia își cerea scuze uh, pentru durata cât uh, durata de timp cât ia pentru a ă, ratifica acest tratat de la Marrakesh este o situație destul de ă, ă, ridicolă pentru că constitu cetățenii noștri trebuie să aibă acces în această epocă la, la cultură și la operele culturale. După aceea am discutat despre Google și YouTube. Grupul de lucru pe copyright va continua să se reunească. Nu am primit uh, programul de lucru pe acest an, însă, um, pe măsură ce înaintăm, problema copyright-ului este vitală, pentru că există legături foarte importante cu alte comisii și cu alți colegi. Deci voi ține legătura cu toți și vă mulțumesc pentru ocazia de a vă relata ce s-a întâmplat la aceste grupuri de lucru. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc foarte mult. Este vorba și de, aici și de problemele de accesibilitate pe care le vom eh, discuta în legătură cu dosarul accesibilității internetului și site-urilor internet. Așadar, pentru a da înapoi Mhm. timpul puțin trebuia să fac niște comunicări ale președintelui. În primul rând, să vă anunț că aveți pe internet disponibil prezentarea Comisiei Europene în legătură cu problemele principale pe care le-ați ridicat în reuniunea din 7 decembrie în legătură cu armele de foc. Deci aveți acest document la dispoziție pe site-ul internet accesibil eurodeputaților. Această reuniune este transmisă pe internet și am fost uh, contactată de mulți oameni care au urmărit reuniunea noastră din 7 decembrie, deci este foarte util că reuniunile noastre se transmit pe internet. De asemenea, pe platforma e-meeting aveți la dispoziție documente și dacă cineva dorește să ne dea idei în legătură cu îmbunătățirea accesibilității propriului nostru site internet. Știu că secretariatul întotdeauna încearcă să îmbunătățească pro- prezentarea documentelor noastre și se mândrește că inovează în acest domeniu. Dacă aveți sugestii, vă rog să ne le transmiteți. De asemenea, s-a deschis o, un apel Comisia noastră este susținută de departamentul politic și de experți din uh, de domeniul academic. Pentru a recruta experți pentru următorii patru ani am publicat o cerere de oferte pentru experți din domeniul pieței interne, pieței unice digitale, achizițiilor publice, Uniunii Vamale și a politicii consumatorilor. Am uh, salutăm orice universități, think tank-uri, independențe și consultanțe din aceste domenii care să răspundă la acest, această cerere de oferte. Această cerere de oferte este dispus, disponibilă pe pagina IMCO. Dacă aveți sugestii în legătură cu universități potențiale sau alți experți din acest domeniu care considerați că ar putea să contribuie la munca noastră, vă rog să ne transmiteți eh, aceste informații conform documentului de pe pagina internet. Trecem acum la trei voturi scurte și am un anunț și aici. Este pe acest punct? Da, mulțumesc. Doamnă președinte, salut faptul că am fost informați în ceea ce privește această căutare de noi experți, în ceea ce privește rapoartele pe care le avem sau altceva cu ce ne ocupăm. Însă aș vrea să spun că, pentru mulți colegi, să spun foarte clar că această procedură este una inadecvată ca să putem lucra în caz de la caz foarte repede și eficient și să avem informațiile de care avem nevoie. Am discutat deja cu directoratul B despre acest fapt și de multe ori când avem nevoie rapid de informații trebuie să trecem prin această procedură, iar până la urmă nu obținem calitatea pe care ne-o dorim la informațiile pe care le solicităm și de aceea știu că nu putem schimba nimic în această dimineață, însă am dorit, totu- aș, am dorit totuși să ating acest punct pentru că Trebuie să fie toată lumea conștientă că există această problemă, poate ne aude cineva acum și rezolvăm această soluție. Problema e cu această licitație, așa cum e ea făcută, nu ne ajută, pentru că atunci când dorim să obținem informații tehnice, de multe ori ajungem la institute care nu sunt cele mai conforme pentru a lucra asupra rapoartelor noastre. Și e păcat, pentru că investim mulți bani în acest sens. Mulțumesc! Madame Doamna Gebhardt. Uh, Și eu aș dori să vorbesc despre două puncte. În trecut, de multe ori am avut studii care nu conțineau informațiile de care am fi avut noi nevoie, doar pentru că cineva a primit uh, acel proiect și calitatea nu joacă niciun fel de rol în ceea ce privește alegerea acestor oameni. De aceea trebuie neapărat să ne gândim cum putem schimba această procedură pentru că așa nu mai putem să continuăm. May I suggest that we bring this to a... Vă sugerez atunci să discutăm tema la coordonatori pentru a ne asigura că avem experți adevărați în timp util Cred că este o sugestie foarte utilă. Am avut o experiență foarte utilă um, cu uh, serviciul nostru parlamentar de cercetare în perioada vacanțelor. Am primit câteva sugestii foarte utile în legătură cu rapoarte, în legătură cu legislația pe care o vizam. Deci orice experiențe cu le aveți cu serviciul nostru intern, EPRS, de cercetare parlamentară. Um, aceste, uh, poate și aceste servicii pot să fie folosite pentru a se evita duplicarea eforturilor. Trecem acum la vot pe trei rapoarte diferite. Este un vot unic. În primul rând, propunerea de directivă în legătură cu accesibilitatea siturilor internet ale organismelor publice. Dita, dorești să intervii sau nu? Mulțumesc, doamnă președinte, și la mulți ani tuturor. Mă bucur că primul dosar care va fi votat este pe domeniul digital și pe accesibilitatea internetului, pentru că cu, tot, cu toții suntem de acord că accesibilitatea internetului pentru toți cetățenii este crucială pentru uh, piața unică digitală. Uh, trecem la comerț electronic, sănătate electronică, e guvernare, um, toate acestea uh, trebuie să reprezinte facilități și nu bariere pentru cetățeni. Mulțumesc pentru conlucrarea cu raportorii din umbră. Sper că vom putea încheia acest dosar în timpul președinției neerlandeze. Nu am niciun dubiu că vom putea ajunge la un acord, pentru că aici toate, ambele părți, toate părțile trebuie să înțeleagă că puțină, puține eforturi acum înseamnă evitarea unor costuri și eforturi mai mari în viitor. Totul în beneficiul cetățenilor. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Deci, Vă reamintesc că raportul final a fost adoptat de către Parlament în plen în 26 februarie 2014 și acest, pe acest raport s-a acordat un mandat al Parlamentului și votul de acum este dacă să deschidem sau nu negocierile interinstituționale și să-i dăm echipei de negociere mandatul de a începe aceste discuții. Este un vot electronic? Da. Un membru ECR este în plus. Poate cineva din membrii supleanțe ECR să nu voteze? Mulțumesc. Acesta a fost primul vot. Uh, se adoptă, deci deschidem și acordăm acest mandat. Al doilea vot este un corigendum al Parlamentului și Consiliului în legătură cu aprobarea și supravegherea pe piață a vehiculelor cu 3 sau 4 roți. și uh, testele de performanță de mediu ale acestor eh, vehicule. Dorește cineva să intervină? Nu? Atunci trecem la vot. Okay, close the vote. Thank you very much. Vă mulțumesc. se adoptă cu 33 de voturi, două împotrivă. În al treilea rând, adoptarea rezultatului trialogurilor pe măsurile pentru a asigura un nivel de uh, securitate a rețelelor în întreaga Uniune Europene, întreaga Uniune Europeană. o explicație, asta, asta pentru a reflecta rezultatul negocierilor politice în mod corect pentru această schimbare privește articolul 15a în ceea ce privește cerințele de securitate pentru furnizorii de servicii digitale, unde următorul aliniat 1b se adaugă, îl voi citi acum, statele membre nu vor impune niciun fel de cerințe de notificare de securitate asupra serviciilor digitale fără a duce atingere articolului 1 paranteză B, 6B. Pentru a vă explica, este pentru a clarifica că pentru furnizorii de servicii digitale vom avea reguli aplicabile în toate cele 28 de state membre o atribuție cheie a comisiei noastre atunci când am discutat domeniul de aplicare. Deci, un vot unic pe acest document. Raportorul dorește să intervine. Domnul Schwab. Eh, Că mulțumesc, doamnă președinte. De conținut nu voi adăuga nimic, însă înainte de votul formal de astăzi aș dori să le mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru faptul că m-au ajutat foarte mult și au dat dovadă de angajament. Le mulțumesc, domnul Dante, ție, Vicky, dar Același lucru e valabil, bineînțeles, și pentru colaboratorii uh, membrilor și secretariatului care înainte de Crăciun au mai depus eforturi pentru a duce munca la bun sfârșit. Și de aceea le mulțumesc tuturor acestora. Fără ei și nu am fi putut să avem acest document până la urmă și să-l votăm pe timpul președinției luxemburgheze. De aceea le mulțumesc tuturor și le urez un an nou fericit. Thank you very much. I completely agree. Mulțumesc, sunt de acord și am terminat, cred, la ora 2 dimineața pentru a mm, finaliza acest uh, text extrem de important. Vă mulțumesc foarte mult, sunt complet de acord cu dumneavoastră. Să trecem acum la vot. Okay, this one sent... Un membru supranumerar din partea socialiștilor și democraților acum. Thank you. Okay, that's part. Se adoptă cu 34 la voturi voturi pentru și două împotrivă. Felicitări raportorului și echipei sale care au lucrat extrem de mult timp de multe luni. Um, so, this is... Așadar, bun venit doamnei comisar Iurova. Vă mulțumesc că ați revenit la comisia noastră. Very important to continue reminding people. E bine să reamintim că este Comisia pentru Piața Internă și Afaceri Legate de Consumator. Acesta e locul în care afacerile consumatorului <clears throat> sunt privite cu prioritate în Parlamentul European. Acesta e rolul comisiei noastre să se ocupe de afacerile care le afectează pe consumatori și de piața internă. Și întotdeauna <clears throat> o șansă deosebită să facem un schimb de păreri cu doamna comisar, al cărei rol acoperă afacerile legate de consumator. Am avut o mică discuție pentru a reaminti că această comisie s-a luptat ca la comisie să existe un uh, glas care se exprimă în vocea consumatorului pe mai departe drept comisar care se ocupă de aspectele legate de consumator. Doream să spun clar acest lucru pentru că trecem la un schimb de păreri în legătură cu propuneri legislative legate de anumite aspecte legate de contracte de furnizarea de conținut digital, vânzări la distanță de marfuri și în acele rapoarte și propuneri din partea Comisiei <clears throat> se ocupă de contractele legate de consumatori și nu contracte între firme, business to business, ci contracte cu consumatorul. Raportorii și raportorii din umbră nu au fost încă deciși. E o discuție în derulare în legătură cu competențele acestor comisii, dar comisia a venit să prezinte un raport, să răspundă la întrebări și o invit pe doamna Iorova, doamna comisar, să ia cuvântul. Bună ziua, domnilor și domnilor, doamna președinte, distinși membri, vă mulțumesc pentru ocazia de a vă prezenta personal noua propunere legată de contractele digitale la scurt timp după adoptarea de către colegiu pe 9 decembrie anul trecut. Mai întâi vreau să reacționez pe scurt la ce a spus la început dumneavoastră decideți cum vă organizați activitatea, cum definiți responsabilitatea pentru dosarele care vin de la comisie. Eu vă stau la dispoziție să colaborez cu INCO concentrându-ne pe politica legată de consumatori. Cu toate acestea există și o legătură cu agenda legată de legislația comercială Aș vrea să vă dau informații în legătură cu modul în care organizăm activitatea la Comisia Europeană. Au existat șase unități care s-au ocupat de acest domeniu. E un subiect orizontal, pe baza unei colaborări foarte strânse între colegii care se ocupă de <clears throat> dreptul comercial și de politica în materie de consumator. La Consiliu va fi la Consiliul de Justiție, unde se întâlnesc ministrii de justiție, ca să vedeți imaginea completă la nivel de instituții și unitățile care se vor ocupa și se vor implica. Deci, dumneavoastră decideți cum vă organizați munca. <clears throat> Permiteți-mi acum, pe scurt, să parcurg cele <clears throat> doi, două noi proiecte de directivă, ce conțin, ce scop au, care legătura dintre ele și alte aspecte aceste două directive cu privire la conținutul digital și vânzări de bunuri online sau alte vânzări la distanță reprezintă niște rezultate ale strategiei pieții unice, care, după cum știți, e o inițiativă cheie a Comisiei Juncker. Obiectivul propunerilor este să îndepărteze obstacolele care împiedică în prezent consumatorii și afacerile să profite de o piață cu adevărat unică. Actualele cifre legate de comerțul transfrontalier online sunt mult prea mici în comparație cu potențialul și alte părți ale lumii. Valoarea noastră a arătat că diferențele și lacunele în legislația comercială pentru consumatori sunt obstacolele principale care împiedică pe consumatori și pe firme să efectueze tranzacții transfrontaliere. La vânzările online de bunuri, Europa încă lucrează cu 28 de seturi diferite de legislație comercială legată de consumatori și nu se oferă o protecție a consumatorului în ce privește conținutul digital efectiv. Ceea ce duce la incertitudine juridică, la fragmentarea pieții și oferte mai puțin competitive pentru consumatori în regim transfrontalier. Propunerea noastră are un obiectiv dublu nivel ridicat de protecție pentru consumatori, să încurajeze încrederea, să asigure un mediu prietenos pentru afaceri. Pe baza experienței din trecut și după consultări extinse, am uh, tras concluzia că o armonizare a regulilor cheie din legislația contractelor pot să ducă la rezultate mai bune. În același timp, e nevoie de echilibru între interesele consumatorilor și ale comercianților consumatorii ar trebui să se bucure de un nivel ridicat de protecție a consumatorului, în timp ce firmele nu ar trebui să fie împovărate excesiv, astfel încât să <clears throat> fie descurajate de la oferi bunuri și conținut digital uh, în regim transfrontalier. În baza regulilor din proiectul de directive, consumatorii vor putea cumpăra online, vor putea avea acces la conținut online în alte țări ale Uniunii Europene, la fel de ușor și cu la fel de mare încredere după cum fac în propria țară. În ce privește conținutul digital, propunerea noastră este un pas uriaș înainte în ce privește protecția consumatorului. Consumatorii se vor bucura de aceleași drepturi de a accesa diverse tipuri de conținut digital, cărți electronice, software, media sociale, mass media online, prin streaming sau imagini, filme furnizorul va avea răspunderea să se ocupe de orice defecțiune. consumatorul poate să ceară rezolvarea problemelor sau ulterior să ceară o reducere de preț sau chiar o rambursare. Nu va exista limită de timp pentru răspunderea furnizorilor în caz de defecțiuni, pentru că spre deosebire de bunuri, conținutul digital nu se supune unei uzuri. La conținutul digital, dacă acesta e defect, nu va trebui consumatorul să dovedească existența defecțiunii în momentul furnizării. <clears throat> Inversarea sarcinii probei este importantă, pentru că e foarte dificil sau uneori chiar imposibil pentru consumator să dovedească cauza unei probleme în caz de conținut digital. În plus, această schimbare a sarcinii probei nu e limitată în timp. În plus, propunerea prevede de asemenea noi drepturi pentru consumatori, în special pentru contracte pe termen lungat, o schimbare de furnizori mai facilă, posibilitatea de a rezilia un contract, un abonament atunci când furnizorul face schimbări majore pentru conținutul digital. În fine, în legătură cu sau una dintre cele mai mari realizări ale propunerii în ce privește protecția consumatorului, regulile propuse se vor aplica nu doar atunci când consumatorul obține conținut digital plătind pentru el cu bani, ci și atunci când furnizorii dau conținutul la schimb pentru datele consumatorului. Aceasta a fost o descriere scurtă a principalului scop și rezultatele dorite pentru prima directivă, cea legată de condiții de contract pentru achiziția de conținut digital. Acum vreau să descriu situația pentru bunuri tangibile. Propunerea acoperă lacune și mărește nivelul de protecție a consumatorului în legătură cu elemente esențiale. În actuala directivă primăzările și garanțiile se propune să se mențină în vigoare sistemul ierarhiei căilor de atac care și-a dovedit valoarea în practică și se recunoaște ca fiind rezonabilă de către consumatori. În actuala directivă privind vânzările și garanțiile pe o perioadă de șase luni de la livrare, consumatorul trebuie să dovedească existența unei, unei defecțiuni în momentul livrării. Doar trei state membre au o perioadă mai îndelungată în care se poate inversa sarcina probei. Această perioadă se va extinde acum la 2 ani în întreaga Uniune Europeană, aliniind astfel nivelul de protecție a consumatorului cu nivelul național cel mai ridicat și deci mărind considerabil nivelul de protecție a consumatorului în toate statele membre. În plus, <clears throat> consumatorii nu vor mai fi obligați să notifice comerciantul în legătură cu o defecțiune într-o anumită limită de timp, după cum se întâmplă acum în destul de multe state membre. Acestea sunt doar exemple pentru <clears throat> argumentele generale. Această propunere mărește nivelul de protecție a consumatorului și îmbunătățirea situației pentru consumatorii europeni când achiziționează online. Cu aceste propunere suntem încrezători că atingem echilibrul adecvat și că vor exista beneficii considerabile pentru consumatori, firme și Uniunea Europeană ca Aș vrea să adaug un alt aspect în ce privește îngrijorările multora dintre dumneavoastră legate de separarea regulilor între vânzări online și offline. Permiteți-mi, vă rog, să vă asigur că o diferențiere permanentă de reguli pentru cele două domenii nu este obiectivul comisiei noastre. Am propus modificări pentru regulile online sub umbrela pieții digitale, întrucât era momentul și era ceva necesar pentru a sprijini o mare prioritate a pieții unice digitale pe care o avem și să nu pierdem vremea. În același timp, <clears throat> am accelerat uh, eforturile legate de Refit Fitness Check, de achiul consumatorului și uh, ne asigurăm că va duce la coerență și cu regulile offline la momentul potrivit. Ați primit din partea serviciilor Comisiei imagine succintă a scopurilor ca și o foaie de parcurs detaliată pe 8 ianuarie, care subliniază obiectivele, domeniului de aplicare și procedura pe care o va urma Comisia. <clears throat> În completarea informațiilor deja existente și a probelor, serviciile Comisiei o să lanseze în curând câteva studii specifice de culegere de date, printre altele și în legătură cu argumente pentru alinierea regulilor legate de contracte la distanță și între patru ochi față în față. Aceste date vor fi furnizate de comisie la vară și o să vă țin uh, la curent cu constatările și concluziile. În cursul acestui Refit Fitness Check, nu doar că vom evalua cum a funcționat legislația existentă pentru consumatori, firme și autorități până în prezent, dar de asemenea nevoia de revizuire. Și vă mulțumesc pentru atenție, vă stau la dispoziție pentru întrebări și comentarii. Mulțumesc. Nu avem încă raportul din umbră de semnați, deci o să avem o primă rundă de la coordonatori. Mai întâi Andreas și apoi o listă de vorbitori. Andreas mai întâi. Mulțumesc, Vicky, mulțumesc, doamna comisar, pentru că ne-ați prezentat propunerile care au fost deja discutate. O să încep prin a vă ura un an nou cât mai bun și fericit după discuții îndelungate legate de Safe Harbor. Am vrea să știm și care e situația acolo. Probabil că sunteți foarte dornică să lucrați acum la protecția consumatorului la această comisie și <clears throat> ne bucurăm foarte mult. Cred că ați reușit deja să faceți o trimitere la consumatori pe cât de des ne-am așteptat aici. S-a menționat deja exercițiul acela refit. Nu o să vă mai spun că sunt oarecum îngrijorat că am putea avea o separare între domeniul online și offline, pentru că v-ați referit deja la acest aspect. Aș vrea să salut propunerea care ține cont de date, faptul că ele devin tot mai mult un schimb uh, valoros uh, pe lângă aspectul bănesc în domeniul online și ați evitat în mod util să prezentați acest lucru în propunere că ar fi un efect de fixare. Doar dacă oamenii se loghează, o să existe date valoroase, pentru că altfel datele nu sunt păstrate. E ceva foarte util pentru a apăra IMM-urile și oferi modele de afaceri cu efect de logare și fără. Dacă îmi permiteți să vă adresez o altă întrebare sau să mă refer la un alt aspect, nu e pentru prima dată că vine comisarul în comisia noastră să prezinte propuneri de armonizare a legislației de protecție a consumatorului. Avem colegi de la secretariat care se ocupă de asta din 2009 sau chiar de dinainte, deci va fi o chestiune complicată de gestionat uh, când se reunesc statele membre consider și cred că măcar PPO o să încerce să vă ajute cât mai mult, dar ar trebui să ne pregătim pentru ceva destul de dificil și să avem obiective pe termen de lungat să reunim lumea online și offline armonizat și vreau să vă sprijin în acest sens. Mulțumesc! Mulțumesc, știu că Ana Maria trebuie să plece la 10, deci dacă sunteți de acord, o să iau și coordonatorii și <clears throat> adjuncții. Deci, Ana Maria acum. Mulțumesc. Bună ziua tuturor, mă bucur să vă văd uh, la mulți ani și o salut propunerea doamnei comisar. Înainte de a intra în fondul problemei și al descrierii, aș vrea să subliniez aspectul cheie pentru mine. Să nu există separare între domeniul online și offline, regulile respective. Nu înțeleg de ce am lucrat ani de zile mandatul anterior la Directiva Drepturilor Consumatorului pentru comerțul fizic pe piața internă și acum, dintr-o dată, pentru conținutul digital îi spunem contracte de furnizare. De ce? E finalizarea sau completarea Directivei Drepturilor Consumatorului, e armonizare completă. Asta a fost viziunea mea dintotdeauna și orice excepție națională îl, îi dăunează consumatorii. Dacă pe plan național protejăm consumatorii și pe plan european apărăm firmele, e o ipoteză greșită. A dovedit că e greșită chiar realitatea. Deci ce facem aici este îl protejăm pe consumator într-o situație în care toată lumea să aibă de câștigat și afacerile, și firmele, și consumatorii, pentru că reducerea regulilor, simplificarea, facilitarea vânzării de bunuri online și offline în Uniunea Europeană e o situație în care toată lumea are de câștigat. Doamna comisar, doream să subliniez neapărat acest aspect. E vorba de transparență, certitudine juridică, o mai mare competiție, libertate de alegere pentru consumator. Deci e foarte evident pentru mine din acest punct de vedere că ar trebui să ne concentrăm pe evitarea acestui gen de război, de uzură pe care am avut la directiva drepturilor consumatorilor. Asta e pentru piață, asta e pentru consumator. Pentru că într-o perioadă în care trebuie să dăm locuri de muncă a refugiaților și celor care le-am dat protecție internațională, nu putem să ne permitem să pierdem această șansă extraordinară de a avea creștere, competitivitate și locuri de muncă care ar putea să vină din regulile armonizate pentru domeniul offline și online, mult similar. Iată de ce aș vrea să spun în încheiere că e foarte evident pentru mine că n-ai nimic de a face cu relații între firme, B2B, ci e completarea directivei drepturilor consumatorului pentru domeniul B2C. Nici n-ar trebui măcar să-i se spună legea contractelor. O să revin uh, ulterior după ce se clarifică acest lucru și trec la fondul problemei. Mulțumesc, Evelyn Gephardt. Da, mulțumesc. Și eu vă doresc un an nou bun din partea socialilor și, demo- socialiștilor și democraților din Parlamentul European și noi ne bucurăm foarte mult că în sfârșit există aceste texte pentru consumatori la nivel european, po- pot să aibă doar efecte pozitive și regăsesc acest lucru în propunerile pe care le faceți, există deja semnale bune aici. În ceea ce privește deschiderea piețelor, piața unică nu e importantă doar pentru companii, ci și pentru consumatori. E ceva de care cu toții avem nevoie și de aceea nu putem decât să salutăm acești pași făcuți. Totuși trebuie să spun, mai ales pentru că există această inversare în ceea ce privește sarcina, sarcina probei. Cred că e foarte importantă pentru consumatori, mai ales atunci când există o problemă. Pentru consumator, de multe ori, e foarte greu să dovedească că un conținut sau un aparat a avut probleme încă de la început sau era deja uh, Uh, defect. Așa că cred că acest pas este unul foarte bun și în ceea ce privește extinderea uh, duratei pentru bunurile materiale și aceasta mi se pare foarte bună, această prelungire la 2 ani. Dar trebuie să ne gândim că există state membre în care acest timp este mult mai lung. De exemplu, în Franța e de 3 ani sau în statele scandinave această garanție depinde cumva de durata de viață a aparatului. De aceea noi trebuie să fim foarte atenți ce facem și să vedem cât de departe putem merge în acest domeniu cu armonizarea totală, pentru că nu ar trebui să-i afectăm pe consumatori în state în care au acest drept prelungit. E ceva la ce trebuie să ne gândim cu mare atenție. Apoi, doamnă Iurova, Grupul meu politic își face griji și este îngrijorat și mai văd de acest lucru și în Parlament, într-o majoritate, dacă mă uit la ceea ce se va întâmpla săptămâna viitoare la sesiunea plenară plenar în ceea ce privește raportul Gerhard Calas și anume această separare între offline și online. Ne îngrijorează. Ne spuneați chiar înainte că uh, nu vă doriți să aduceți incoerență în Comisia prin Comisia Europeană, ci coerență, dar tocmai prin această propunere se ajunge la o incoerență, ca mai târziu să fie aceasta îndepărtată. Și eu nu cred că aceasta este calea prin cea mai bună de a acționa. De aceea cred că în Parlamentul European mai avem mult de discutat pe ce cale să o luăm, pentru că eu nu cred că în aceste domenii trebuie să se facă o diferență între mediul offline și online, mai ales ținând cont de modelele de business care există acum pe piață, acestea sunt tot mai multe și e tot mai greu să facem diferența între ce e offline și ce e online. De aceea avem nevoie de o soluție clară și eu trebuie să spun că nu o regăsesc aici. De aceea trebuie să încercăm ca aceste reguli să fie la fel și pentru mediul online și pentru offline și în același timp, astfel încât să nu se ajungă la confuzie pentru companii, pentru IMM-uri în primul rând, dar nici pentru consumatori în aceste domenii. Thank you. Would Catherine like to speak? Mulțumesc. Mm, parcurgem cu vorbitorii. Mai întâi uh, biroul Catherine Steiler. Credem că sunt pe listă. Mulțumesc, doamna președinte, că mi-ați dat șansa aceasta. Mulțumesc și doamnei comisar Iurova. Multe preocupări au fost deja exprimate. Am niște puncte specifice de ridicat. În propunere se menționează consultarea și vreau să citesc la pagina 8 ceva cu contracte cloud. Dacă ați putea să ne dați detalii suplimentare despre aceste aspecte, identificarea de probleme și apoi evident că principiul este că vrem cu toții să existe abordarea corectă, dar din experiențele anterioare, ce s-a întâmplat în Parlamentul anterior cu Cecil și faptul că se utilizează o definiție cam propunerea pentru Cecil, trebuie să ne asigurați că ce facem în propriile state membre și să cerem serviciilor să facă un tabel, să arate ce se întâmplă în propriile state membre, în statul de unde vin eu, încercăm să ne ocupăm de probleme legate de conținut digital și aici vedem că e diferit conținutul digital legat de sau comparat cu cel fizic e o licență. E greu uneori de explicat, trebuie să explicăm mai clar când sunt contracte foarte lungi pe care puțină lume le citește. Sunt probleme cum să facem lucrurile mai accesibile, cum să explicăm ce înseamnă conținutul digital în practică și sunt chestiuni de educație de asemenea. Ați subliniat acest lucru, cred, la articolul 3. Ce propunem aici, că nu va afecta legislația națională, dar trebuie să vegem ca cei consumatori, alegătorii mei care se bucură de acoperire, nu o să aibă o șubrezire a acoperirii prin ce se propune aici. Sunt multe semne de întrebare, e important să avem dezbaterea și cred trebuie să fie ceva care să reziste în viitor. O altă întrebare, de ce la articolul 3 a spus că asistența medicală, jocurile de noroc, asistența financiară, în ce privește serviciile sectoriale, acestea nu vor fi acoperite de prezenta propunere, dar știm că există uh, o mare provocare legată de serviciile financiare, deci sunt doar câteva întrebări, dar vă mulțumesc că ați venit aici să răspundeți la întrebări. Mulțumesc. Thank you, Dan Dalton. Vă mulțumim, Dan Dalton. Vă mulțumesc, doamnă președinte, un an fericit și din partea ecr doamnă comisar. Cred că noi, ca grup, am sprijinit întotdeauna protecția consumatorilor și vă sprijinim calea pe care ați ales să o urmați. Dar eu cred că e o problemă cu bunurile digitale. De exemplu, când există o problemă cu un bun digital, la cine te plângi? mulți consumatori au multe probleme în acest sens acum și e foarte greu să descopere cui trebuie să se plângă atunci când există o problemă. Cred că aceasta este chestiunea care trebuie identificată și rezolvată și din acest punct de vedere vă acordăm sprijinul nostru. Dar apoi, cred că trebuie să fim atenți, nu ne uităm la o economie care arată ca până acum mediul digital e unul foarte diferit. În mediul digital nu ar trebui să vorbim doar despre protecția consumatorilor, ci și despre acordarea de putere consumatorului, pentru că în mediul digital e nevoie, într-adevăr, de un produs foarte bun și niște păreri foarte bune despre acest produs. În sectorul digital, chiar dacă ne sprijinim pe viața reală, nu toate chestiunile sunt la fel de importante, pentru că pe internet cei care nu oferă produse bune își pierd rapid afacerea. Trebuie să ținem cont și de acest amănunt. Iar apoi tinerii, cel puțin în Regatul Unit, de unde vin eu, deja au încredere în piața online, cumpără foarte mult pe internet. Și asta pentru că în sistem există acest tip de protecție. Însă acest lucru nu înseamnă că nu trebuie să ne gândim și la aceste chestiuni, trebuie, și să ținem cont de ele atunci când facem legislație, să nu suprareglementăm mediul de afaceri. O altă îngrijorare a mea e următoarea. Multe din ce se propune, multe pentru mari furnizori, tot ce se propune aici e ușor de făcut. Însă pentru cei mai mici, cei care încearcă să intre pe piață, această legislație vine cu o povară suplimentară. De aceea pe mine mă îngrijorează cum pot cei mici să acceseze această piață, o piață care e deja dominată de firme foarte mari. M-ar interesa ce părere aveți în legătură cu acest aspect. Cât despre ceilalți vorbitori, sunt, eu și, eu de, sunt și eu de acord în legătură cu regulile diferite între mediul online și offline și diferențele de aici. Ați menționat că nu va fi o situație permanentă, ci una temporară, dar și pentru o situație temporară tot se va ajunge la un nivel ridicat de confuzie și de aceea trebuie rezolvată și această problemă cât de repede. Mai ales pentru acele lucruri care um, sunt cumva și online și offline. Cumperi ceva online, dar te duci apoi în magazin să ridici acest, acel bun. Cred că toate aceste aspecte sunt importante și apoi ați mai vorbit și despre cumpărarea de bunuri digitale la nivel transfrontalier. E o chestiune foarte importantă pentru mine și despre care am discutat foarte mult. Trebuie să ne asigurăm că companiile nu sunt forțate să vândă pe piețe sau în țări în care nu își doresc să vândă pentru că nu au infrastructura de care au nevoie sau nu știu cum să uh, acționeze în legătură cu TVA-ul și așa mai departe în statele respective. De aceea trebuie să găsim un echilibru, să ne asigurăm că există acces transfrontalier, dar nu punem o povară necinstită asupra mediului de afaceri. Și un ultim punct, să adaug la ce s-a spus înainte, în Regatul Unit avem deja drepturile consumatorului în multe domenii care trec de ce vedem aici. Um, garanții extinse și așa mai departe, toate acestea ar putea, afect, ar putea fi afectate de această legislație. De aceea vreau să mă asigur că orice facem noi aici nu subminează drepturile deja existente pentru consumatori în statele membre. În concluzie, eu sprijin direcția în care mergeți, doamnă comisar, și și noi facem tot ceea ce putem astfel încât să vă ajutăm atât timp cât rezolvăm o parte din aceste probleme. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, doamna Șaransova. Mulțumesc! un an fericit și în partea grupului ALDE. Doamnă comisar, mă bucur foarte mult că ați venit astăzi aici și ați venit cu niște propuneri concrete în ceea ce privește piața digitală unică. Cu toții ne dorim să le oferim um, cetățenilor ceea ce își doresc prin strategia privind piața unică digitală. Cred că propunerea dumneavoastră e un prim test prin care noi, Parlamentul European și Consiliul, trebuie să ne demonstrăm angajamentul față de această strategie privind piața unică digitală. Eu nu am fost membru al acestei comisii în uh, mandatul anterior, de aceea mă uit cu un suflu nou asupra propunerii dumneavoastră. Ce am înțeles din discuțiile de până acum e că avem această idee de a avea standarde comune europene pentru pentru B2B și, B, și B2C și că acesta este bun, atât pe, acest lucru e bun atât pentru mediul de afaceri cât și pentru consumatori. Mă bucur că nu ați lăsat să moară această idee și că ați uh, dezvoltat-o în continuare. Așa cum se menționa înainte de colegii mei, și noi salutăm această propunere Însă, așa cum ați văzut deja, de, diavolul se ascunde în amănunte. Există o serie de întrebări care trebuie să fie clarificate, trebuie să înțelegem mult mai bine încotro vă îndreptați. O întrebare pe care au atins-o deja și Dan e următoarea, cea care de a face cu garanțiile europene și schimbarea sarcinei probei. Putem vedea că în ultime, unele state membre această garanție e mult mai mare față de propunerea dumneavoastră pentru armonizare. Acesta ar fi un exemplu unde aș dori să ne spuneți mai bine cum doriți să abordați această problemă, ce se va întâmpla cu acele state membre în care această perioadă este mai lungă, perioada de garanție. Pe scurt, vă mulțumesc foarte mult și așteptăm cu nerăbdare să discutăm în continuare cu dumneavoastră pe acest dosar. Vă mulțumesc! Bine, dorește cineva să vorbească din partea GUE? Vorbește cineva din partea GUE? Dumneavoastră, din partea verzilor? Da, vă rog. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă comisar, un an ofericit și din partea grupului verzilor. Cred că multe puncte importante au fost deja menționate și cred că există niște diferențe între cele două propuneri. În următorul sens, conținutul digital este un mediu emergent. În Regatul Unit am auzit că există deja legislație în acest sens, dacă există și alte state care au dezvoltat asemenea legislație, ar fi foarte interesant să uh, știm exact cum e situația ca bază pentru munca noastră și mai ales în ceea ce privește bunurile tangibile, aici avem o îngrijorare că există deja legislație, legislație care în multe cazuri poate să treacă peste ceea ce se propune aici și de aceea aș aprecia dacă ați face niște comentarii în ceea ce privește compatibilitatea în acest domeniu și cum ar afecta această propunere drepturile consumatorilor în locurile în care deja le au. Acum, în ceea ce privește conținutul digital, da, este un punct cu siguranță foarte important, e important să legiferăm și în acest domeniu pentru că există un vid în ceea ce privește drepturile consumatorului în acest moment. Și eu v-aș întreba în special în ceea ce privește uh, piața aplicațiilor, pentru că acesta e un domeniu în care există multe plângeri din partea consumatorilor. Propunerea spune că va um, include și sistemele de operare și updatarea acestora în criteriile de conformitate. Dar există două puncte în care acest eveniment, acest lucru e foarte important. Se poate întâmpla ca consumatorul să primească o versiune care deja a expirat și trebuie să ne ocupăm și de o asemenea problemă. Uh, și apoi aș dori să știu dacă această propunere în ceea ce privește drepturile consumatorilor ține cont și de următorul exemplu. Dacă software-ul pentru un telefon mobil este actualizat și apoi consumatorul nu mai poate folosi aplicații pe care le-a plătit deja, se ține cont și de o asemenea situație, dacă și într-o asemenea caz consumatorul poate să uh, acceseze căile de atac existente. Colega mea, doamna Steiler, a vorbit deja de probleme legate de uh, conținutul digital, mai ales în ceea ce privește cărțile digitale. Am avut deja niște scandaluri, de exemplu în care Amazon a șters uh, cărți uh, de la clienții săi, atunci când s-a văzut că nu aveau dreptul pentru o anumită, o anumită versiune, era cartea 1984, um, consumatorul a cumpărat-o, avea un contract și apoi când Amazon a decis că nu avea dreptul să o cumpere, au șters această carte de pe um, echipamentele consumatorilor. Deci această um, acest amănunt legat de drepturile Celei de-a treilea părți e foarte important pentru noi să vedem exact până unde merge această propunere. În linii mari salutăm această propunere și credem că în ceea ce privește armonizarea de plină, această problemă trebuie să fie adresată, să vedem până în ce punct se poate merge cu armonizarea. Și apoi noi dorim să ne asigurăm că drepturile existente pentru consumatori în statele membre nu sunt subminate. Mulțumesc! Mulțumim! Doamna comisar a, e de acord să rămână alături de noi până la 10.30, însă vă voi ruga să vorbiți mai pe scurt și să fiți cât de exact uh, posibil. Marcus Ulo, din partea FDD vorbiți sau vorbiți personal? Din partea grupului dumneavoastră, vă rog, aveți cuvântul. Grazie, comisaria. la presentazione că... Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, doamnă comisar. În prezentarea pe care ați făcut-o, au existat multe elemente care merg spre protecția consumatorilor și protecția celor care lucrează pe piața digitală. Aș dori să o sprijin pe doamna Gebhardt când își exprima îngrijorările pe care le are între demarcarea între mediul online și offline. Săptămâna viitoare Vom începe să lucrăm pe aceste inițiative importante privind piața unică digitală și ca parte a acestui raport există și acest principiu în prin care ne dorim să garantăm, pe cât e posibil, același tratament atât pentru vânzările din mediul online, cât și pentru cele din mediul offline. S-a spus deja de multe ori că această piață se va dezvolta atâta timp cât utilizatorii au încredere în ea. Această încredere se construiește nu doar pe baza regulilor, ci și pe cum este percepută protecția. Dacă aceste elemente nu există, atunci utilizatorul nu va simți că are într-adevăr garanții. Contactul cu persoanele fizice rămâne în continuare important în prezent. Așa că eu cred că există un risc ca toată munca pe care am făcut-o să fie fără folos. De aceea mă întrebam dacă ați putea fi mai exact în ceea ce privește diferențele între regulile care există pentru mediul online și cel offline. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim și acum uh, trecem la lista de vorbitori. Doamna Maria Grapini. Diana Bozan, Olga Shenilova, Eva Paunova and Kaya Kallas. So can we try and just Putem încerca pe, să vorbim pe scurt, vă rog un minut. Mulțumesc mult uh, și eu vreau să doresc doamnei comisar un an uh, cu randament bun și tuturor colegilor la mulți ani și o bună colaborare. Vreau punctual pe trei probleme să mă refer la inițiativă. Sigur și eu apreciez ca și colegii faptul că v-ați gândit să uh, faceți un proiect de directivă legat de contractele de vânzare online uh, și vânzarea de bunuri la distanță. Uh, evident că, așa cum ați precizat, trebuie să existe acest echilibru între protecția consumatorului și producător. Aici mă refer mai ales la întreprinderile mici și mijlocii e bine că v ați gândit la un termen de, pentru măsuri reparatorii la doi ani din punctul meu de vedere uh, sunt termene diferite măsurile, termen pentru măsuri uh, reparatorii și termenul de reclamație. Eu cred că pentru, privesc acum și din perspectiva <laughs> producătorului, eu cred că producătorul ca să poată să-și facă uh, un plan de afaceri trebuie să primească reclamațiile cât se poate de repede, să nu se, apucă, să apuce să producă și după aceea uh, uh, uh prost, nu? Și după aceea să primească reclamațiile. Mi se pare că ar trebui să distingem aici. Una e termenul pentru măsuri reparatorii și alta e termenul pentru reclamație. Uh, mă refer, o să mă refer acum la un punct care pentru mine cred că este foarte important tot din perspectiva întreprinderilor mici și mijlocii care au niște costuri în implementare așa cum chiar dumneavoastră ați precizat. la analiza comparativă ați uh, vorbit de cinci opțiuni Maria, și ați... Maria, can you be brief, please? Yes, I... Uh, got one... Mai pe scurt, dacă se poate. It's very important. Vicky, e foarte important. Mai am două lucruri. Vreau ca și doamna comisar să vă audă regres cum poate consumatorul să aștepte uh, ca vânzătorul să și uh, dispute cu persoana terță nu văd cum consumatorul poate să stea să aștepte rezolvarea problemei și cealaltă este că aș crede că este facil un contract uh, un model de contract obligatoriu pentru toată lumea și nu opțiunea unu cum ați ales dumneavoastră în urma unui studiu aș merge pe opțiunea cinci mulțumesc. Thank you, Marlene Mitzi. Vă mulțumim, doamna Miții. Mulțumesc, mulțumesc, doamnă comisar, că vă aflați alături de noi. În linii mari, cred că propunerea este una foarte bună, foarte importantă, adresează multe puncte, însă altele sunt lăsate pe din afară și pe acestea cred că vreau să le discutăm și să auzim părerea dumneavoastră despre ele. Foarte important pentru consumator e și următorul fapt, mai ales atunci când vorbim despre uh, piața digitală și download-uri de pe internet, de exemplu. Știm că uh, Vorbim de un contract uh, de vânzare la distanță, care intră sub uh, directiva privind drepturile consumatorilor, însă situația nu e clară și cred că din propunere s-a lăsat total deoparte tot ce ține de servicii de streaming și downloadare. Sunt lucruri care și descărcare pe internet. Cred că trebuie adresate și acestea. De exemplu, după cât timp se poate retrage consumatorul și apoi, în ceea ce privește conținutul digital, când acesta este definit ca fiind deja consumat, Comisia a decis să nu se ocupe de aceste chestiuni esențiale și să clarifice care sunt regulile din directiva consumatorilor în ceea ce privește conținutul digital. Un alt punct, încă vreau să spun și eu cât e de important să găsim o, un echilibru între consumatori și comercianți. Consuma, com, comercianții investesc foarte mult, să nu uităm acest fapt, și nu vreau să fie supraprotejați consumatorii astfel încât să fie afectați comercianții și producătorii, mai ales IMM-urile. Vă mulțumesc, doamnă comisar. La domnul Bozan. Doamna Bozan, mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar. Vă mulțumesc că vă aflați alături de noi astăzi. Eu salut această propunere, însă rămâne multă muncă de făcut. Ultima dată când v-ați aflat aici alături de noi, ne vorbeați despre o simplificare a regulilor în ceea ce privește cumpărăturile online și contractele de cumpărare online. Organizațiile de consumatori europene spun că consumatorii găsesc că termenii și condițiile de cumpărare sunt neclare, așa că ei apasă automat pe accept la reguli fără să citească, le acceptă pur și simplu exprimarea condițiilor este atât de complicată încât aceasta îi protejează doar pe vânzători și nu pe cumpărători. Cei care vând astfel se sustrag de la responsabilități. 39% din consumatori nu știu că Uniunea Europeană oferă o garanție de 2 ani pentru bunurile cumpărate. Așa că eu vreau să vă întreb unde ne aflăm în ceea ce privește modele standard de contracte și cum putem să facem ca aceste contracte să fie mai ușor de înțeles pentru consumator. Mulțumesc! Olga Șalova Mulțumesc! Bună dimineața, doamnă comisar! Împreună cu colegii mei uh, apreciem faptul că ați venit în comisia noastră și am uh, trei uh, puncte și eu sunt de acord cu cei care s-au opus faptului că introducem o diferență între cumpărăturile online și offline. Acest lucru ar putea complica situația atât pentru comercianții care se folosesc de ambele canale, cât și pentru consumatori. Al doi, a doua observație. Organizațiile de consumatori din statele membre au spus deja că au rezerve în ceea ce privește acest proiect de directivă care ar putea să ducă până la urmă la o reducere a nivelului de protecție a consumatorilor în statelor membre. Cum doriți să le convingeți pe aceste organizații că pașii pe care îi faceți sunt corecți? A treia observație are de, afară cu, de a face cu exercițiul de fitness propus sub legislația privind consumatorii. Unul dintre efecte ar trebui să fie valoarea adăugată a Uniunii Europene. Dacă în statele membre se va reduce nivelul de protecție pentru consumatori, atunci care va, fi, va mai fi valoarea adăugată din partea Uniunii Europene? Mulțumesc! Eva Parlova. Um, Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar, bun venit la comisia noastră. Doar câteva observații pe scurt uh, pe care le susțin și care au fost menționate în rapoarte. Este foarte important să existe o armonizare maximă pe piața europeană care să includă o mare parte din conținutul digital, dar și serviciile care sunt uh, în momentul actual gratuite. De asemenea, protecția consumatorilor trebuie să fie consolidată înainte, dar și în timpul uh, acordului la condițiile unui contract și și după semnarea acestuia și trebuie să existe această listă neagră a clauzelor contractuale nedorite și ilicite. Trebuie să ne asigurăm că nu va exista vreo diferență între bunurile fizice pe care le cumpărăm dintr-un magazin și cele pe care le cumpărăm online. Mi-am depășit deja timpul, însă cred că trebuie să ne apropiem mai mult de cetățeni și de întreprinderi prin a elimina barierele care încă persistă în calea comerțului online. Doamna Calas. Da, timpul este foarte limitat, voi pune doar o singură întrebare. Propunerea se extinde la cazurile în care plătești cu datele personale. Așadar, cum eh, s-ar potrivi o protecția datelor personale și ce se întâmplă atunci când achiziționezi printr-o platformă, cine este responsabil, cui îi acorzi consimțământul pentru a-ți trata datele. Și în propunerea dumneavoastră ați definit um, o cerință de acțiune afirmativă, este vorba aici de o nouă formă de consimțământ, sau este vorba doar de consimțământul pe care îl dau oamenii în cumva într-un mod implicit. Virginie? Mulțumesc, doamnă președinte. Profit de această ocazie pentru a ura la mulți ani tuturor celor din comisie și, domnule comisar, bineînțeles, câteva preocupări în legătură cu acest text, pentru că împărtășim, bineînțeles, obiectivul simplificării și mai bunei protecții a consumatorilor, însă, persistă anumite dificultăți. Putem să ne întrebăm dacă este pertinent să uh, felul în care legiferăm pentru consumatori este un alt nivel de protecție în funcție de canalul utilizat. Nu știu dacă acest lucru duce la un plus de protecție pentru consumatori sau dacă mai degrabă se complică lucrurile. De a, după aceea, diferența între bunurile tangibile în mediul digital și alte servicii uh, care deja sunt destul de obsolete. După aceea, nivelul de protecție. Dumneavoastră ați menționat un nivel maxim care este în beneficiul vânzătorilor, comercianților, însă care reduce protecția pentru consumatori. Uh, în Statele Uniunii, nu știu dacă am atins obiectivul protecției consumatorilor așa cum ni-l dorim în, la, în ceea ce privește comenzile online, acolo unde există obiecte sau servicii de natură diferită, termenul de retractare nu este vizat și există consecințe foarte, dificil, foarte diferite dacă vorbim despre descărcarea unor uh, Uh, piese audio sau despre un serviciu de streaming. Unde începe momentul, care este termenul uh, în care consumatorul are dreptul la aceast, acest drept de retractare, de renunțare la serviciul achiziționat. Uh, pentru că toate aceste lucruri depind de canalul utilizat, ceea ce complică foarte mult situația pentru consumatori. Dar înainte de a da cuvântul doamnei comisar, aș dori să fac și eu câteva observații. Imaginea globală este că vrem să avem o economie europeană dinamică, ceea ce înseamnă o economie dinamică în domeniul comerțului digital care să creeze beneficii pentru consumatori în ceea ce privește alegerea, în special transfrontalieră. Însă pentru a ajunge acolo, consumatorii au nevoie de încredere și de aceea au nevoie de drepturi foarte clare ale consumatorului. Mă uit la achizițiile pe care le-aș face chiar eu în momentul de față. Mi s-a stricat frigiderul și am nevoie de un frigider nou. Ultimul l-am cumpărat în urmă cu 18 uh, ani. Nu cred în economia circulară și vreau să fac o investiție pe termen lung. Uh, și asta este o prioritate a Comisiei de a avea o economie pe termen lung mai durabilă. Deci, vreau să fac o achiziție pe termen mai lung. Uh, cumpăr online sau offline în, într-un magazin. Dacă consider că am drepturi mai puține dacă cumpăr pe interes, atunci nu voi cumpăra un frigider online, ci vă, mă voi duce într-un magazin. Deci este vital ca consumatorii să aibă încredere că atunci când cumpără online au cel puțin aceleași drepturi de care se bucură pe piața dacă merg într-un magazin Uh, și în proiectul de propunere în ceea ce privește bunurile tangibile, acest, această propunere nu prim, a primit susținerea organizațiilor de consumatori. Dacă uh, organizațiile de consumatori nu susțin această propunere, atunci de ce avem propunerea în forma sa actuală? Trebuie să facem o evaluare de impact pentru a vedea dacă este vorba de drepturi reale la care renunță ce, ce consumatorii sau nu, dar uh, în final, mi se pare foarte clar, dacă primesc un frigider pe care l-am uh, cumpărat pe internet și acesta nu funcționează, eu trebuie să am dreptul să-l returnez. Este un drept pe care îl am în momentul actual. De ce trebuie să renunț la acest drept fundamental dacă produsul este defect și vreau să-l trimit înapoi. Altfel îmi pierd încredere, încrederea în uh, achizițiile pe internet. După aceea, trecând la conținuturile digitale. Știm că există legislație pe conținuturile digitale și care a avut un efect foarte negativ. Știm că atunci când regulile TVA sunt foarte complicate, micii comercianți nu mai oferă conținuturi digitale. Da, într-adevăr, există exempluri cum ar, cum ar fi Amazon și alte exemple menționate de Julia, însă trebuie ca regulile să funcționeze și pentru micile întreprinderi și uh, complexitățile pe care le-a menționat doamna Calas în, atunci când plătești prin datele tale personale. Dacă cumpăr ceva și scriu un comentariu și altcineva răspunde, cum pot să-mi retractez dreptul la datele mele? Cine deține drepturile în acest caz? Trebuie să clarificăm lucrurile aici pentru că altfel subminăm uh, încrederea consumatorilor și noi, de fapt, trebuie să susținem, să creștem încrederea consumatorilor. Pentru că fără încrederea consumatorilor riscăm ca întregul sector al comerțului digital să nu fie atât de dinamic pe cât ne dorim. Îi dau cuvântul acum, doamne comisar. Da, mulțumesc. Încep să reacționez la ce a spus dumneavoastră. La începutul mandatului meu am încercat, când încercam să vă conving să-mi dați unda verde pentru acest mandat. Am spus că obiectivul meu va fi mai multă alegere, mai multă încredere și mai multă protecție. Și acest obiectiv este prezent în propunerea actuală. Bineînțeles că am ascultat toate obiecțiile dumneavoastră, toate ezitările pe care le aveți că aceste principii vor, se vor aplica din, pe deplin. Îi mulțumesc domnului Schwab. Încep cu intervenția domnului Schwab. Ați spus că vreți să cooperăm în beneficiul consumatorilor și eu și uh, consumatorii sunt un subiect uh, favorit pentru că sunt acum de mă ocup și cu uh, subiectul radicalizării cu Polonia și alte subiecte și acum uh, despre, cu consumatorii lucrăm pe un subiect pozitiv uh, în legătură cu care cetățenii pot să se identifice și pentru ca cetățenii să vadă rezultate tangibile. De aceea mă bucur că uh, conlucrăm. Salut faptul că ați spus că veți face o evaluare de impact pe care am înțeles-o ca o, un fel de dublă verificare, pentru că avem nevoie de date pe cât mai precise posibil și după aceea date cât mai precise în legătură cu situația din viitor, pentru că acum intrăm în această epocă digitală care va duce la o schimbare a comportamentului și o schimbare a așteptărilor și poate a responsabilităților consumatorilor. Și oricare ar fi canalul de informare, Uh, va trebui să-l folosim. Vom conlucra și cu uh, concluziile celor trei studii pe care, uh, pe care le-am comandat, acest fitness check, verificare de conformitate, pentru că vrem să avem răspunsuri de încredere și veridice în legătură cu ceea ce trebuie să se schimbe în achiul pentru consumatori și aici ajung la problema care a fost menționată aici um, între, între diferența între dintre online și offline și înființarea unor standarde diferite. A fost o decizie foarte diferi, dificilă pentru că și eu am considerat că ar putea să ar putea să ducă la probleme în practică dacă înființăm reguli diferite pentru online și offline. După aceea, după o serie de discuții, inclusiv cu dumneavoastră, și vă mulțumesc tuturor celor dintre dumneavoastră, doamna Ford, doamna Gebhardt, domnul Schwab, v-am ascultat uh, îngrijorările înainte și am decis să continu- în continuare să propunem această directivă pentru armonizarea regulilor contractuale pentru achizițiile de bunuri tangibile, cu reguli specifice pentru domeniul online, pentru că lucrăm și pe strategia pieței digitale și aici avem o parte esențială. Vrem să începem cu ceva concret Așadar, am depus acest proiect cu obiectivul foarte clar ca în curând să vină și verificarea de conformitate, fitness check. Dacă, dacă vom fi opriți, dacă dumneavoastră ne veți bloca sau dacă statele membre ne vor bloca la Consiliu, vom încerca să conectăm munca pe bunurile tangibile cu, pe această directivă cu verificare de conformitate, fitness check, pentru a avea uh, reguli armonizate pentru ambele domenii. Acest lucru se va întâmpla acest an pentru că am decis să uh, mergem rapid cu verificarea de conformitate V-am spus și în discursul meu și în declarații anterioare că sunt conștientă de faptul că trebuie să fim coerenți și le-am cerut experților mei atunci când am văzut evaluarea de impact și toate studiile pe care le avem la dispoziție, mi am întrebat dacă uh, consideră că este realist să propunem aceleași reguli și pentru tranzacțiile offline. Și ei mi-au spus că da, toate studiile, toate datele ne arată că se pot utiliza în mod realist aceleași reguli pe care le propunem și pentru domeniul offline, însă dumneavoastră cunoașteți istoria, eu sunt uh, mai nou în acest sector, mai nou la comisie, însă știți din trecut că au existat încercări să se facă o armonizare de plină a regulilor contractuale offline, încercări care au eșuat. Și nu vroiam să risc același eșec acum când uh, uh, discutăm și despre armonizarea regulilor pentru online. Așadar, nu mă dau bătută, vă, voi încerca să, din răsputeri să vă conving în legătură cu directiva bunurilor tangibile, dar și Consiliul și statele membre. Am auzit foarte clar că dumneavoastră vedeți ca mare obstacol această diferență între, dintre offline și online și la Consiliu aud voci foarte puternice de la statele membre care ne spun că se scade nivelul de protecție. Haideți să mai examinăm uh, această temă, pentru că aici se, erau și majoritatea întrebărilor dumneavoastră. Avem deja reguli armonizate în uh, Uniunea Europeană în ceea ce privește directiva garanțiilor și unele state membre au fost foarte ambițioase, Regatul Unit, Franța, statele scandinave. Și dacă mă uit la situația din Europa, văd că cei care au fost mai ambițioși a, sunt statele unde există o tradiție de protecție a consumatorului. Însă, în multe state membre, aceste politici sunt relativ noi, nu, nu se bucură de o mare susținere, așadar a fost uh, foarte dificil și de la bun început nu am putut să punem ștacheta atât de sus, așa încât să nu se scadă nivelul de protecție în anumite aspecte, în anumite state membre. Regatul Unit, de exemplu. Acolo avem uh, perioada de garanție. Regatul Unit este vorba de o perioadă de șase ani de prescripție a garanției. S-ar putea ca această perioadă să rămână va fi, va face parte din negocierile cu statele membre, însă, bineînțeles, vorbim de dreptul civil, contractual, comercial, unde fiecare întreprindere are dreptul să ofere orice avantaje își dorește, deci nu putem să limităm acest domeniu în mod absolut. Am, ascult, am purtat multe discuții interesante și mă bucur că am a ascultat de la dumneavoastră direct ceea ce, care sunt obiecțiile dumneavoastră și sper că nu și sper că și am înțeles mesajul că nu vi se pare logic să facem o diviziune între offline și online. Îmi cer scuze, dar am o altă conferință uh, despre corupția din Ucraina, la care trebuie să fiu prezentă extrem de curând. Așadar, mă bucur că discutăm despre un subiect pozitiv aici la comisia dumneavoastră. Vreau să mă refer la câteva dintre lucrurile pe care nu le-am menționat în legătură cu sarcina probei. A fost unul dintre rezultatele consultărilor noastre intense cu BEUC, pentru că ei au promovat foarte puternic uh, această idee a creșterii perioadei de, uh, și de inversare a sarcinii probei care să permită o aplicare mai ușoară și mai uh, fiabilă a garanțiilor juridice ale Uniunii Europene. Consumatorii au nevoie de certitudinea juridică și de reguli ușor de ținut minte și acesta a fost un dat motiv pentru noi să avem o singură perioadă de garanție și după aceea să inversăm sarcina probei uh, pe această perioadă de 2 ani care să creeze un cadru simplu și ușor de reținut pentru consumatori. După aceea, în legătură cu click on și acceptare nu consumatorul trebuie să fie conștient de ceea ce face, nu se poate presupune să, că își dea acceptul uh, în mod uh, automat. Online este mai greu pentru că nu văd în față un vânzător, nu pot să atingă bunurile, sunt, consumatorii sunt mai vulnerabili în achizițiile online, cu toții suntem de acord. Așadar, va fi vorba aici și de educație și de informarea consumatorilor pentru ca ei să înțeleagă ceea ce fac. Poziția mea de la bun început a fost ca la sfârșitul acestui exercițiu de armonizare a dreptului contractual să avem un contract simplu cu reguli de bază clare, simple, traduse în 24 de limbi, care să apară pe site-ul internet al comerciantului la, pe care se le poate citi orice consumator. Nu un contract uh, pentru juriști, ci un contract ușor de înțeles pentru fiecare consumator. De aceea, încercăm să găsim modele standard și simplificarea regulilor. Și aici văd că aici văd un potențial pentru a crește încrederea din partea consumatorilor și de asemenea pentru întreprinderi. Unii dintre dumneavoastră ați vorbit despre IMM-uri și cum vor putea să facă fața IMM-urile cu noile reguli. Și acesta este obiectivul nostru, să simplificăm regulile și să le unificăm peste tot în Europa pentru a nu trebui să ca IMM-urile să investească în, consilii juri, în consiliere juridică costisitoare dacă vor să vândă transfrontalier, de exemplu. Sunt sigură că vom reuși să, că dacă reușim să aducem certitudinea juridică și simplificarea, acest lucru va fi în beneficiul ambelor, ambelor părți, atât a consumatorului cât și a comerciantului. Un contract lizibil, ușor de înțeles, fără interpretări ambigue, um, posibile, aceasta trebuie să fie Mm, direcția noastră. Doamna Calas, în legătură cu protecția datelor, ar fi o problemă dacă nu armonizăm aceste reguli cu mm, regulile actuale și viitoare în ceea ce privește protecția datelor, pentru că suntem responsabili și cu reforma protecției datelor. Se aplică același lucru, uh, cetățeanul, consumatorul trebuie să știe ce face și trebuie să îi se explice atunci când uh, plătesc cu datele lor. Va fi din ce în ce mai frecvent. Uh, unii spun că datele vor fi moneda viitorului și vrem să uh, pregătim legislație care să fie, să fie pregătită pentru viitor, uh, după cum am auzit și din partea doamnei Reda. Așadar, conform reformei protecției datelor, trebuie să existe un consimțământ explicit pentru utilizarea datelor Uh, sensibile datelor legate de sănătate și de alte domenii private, însă pentru restul datelor trebuie să existe o, o acțiune afirmativă, deci ca consumatorul, odată ce face click, uh, datele să fie utilizate în modul care să fie explicat foarte clar. Poate nu știți, dar, po- dar poate peste 80% din uh, Uh, programele de sport care sunt transmise prin streaming sunt plătite în 80% din cazuri prin date. La început ți se cere să-ți transmiți datele și după, ulterior ți, ți se cere o plată concretă. Și aici încercăm să stabilim un cadru prin care să-i protejăm pe consumatori. Sunt sigură că nu v-am răspuns la toate întrebările. Colegul meu le-a notat pe toate și vă vom transmite răspunsuri în scris la întrebările pe care nu am putut să le tratez acum. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă comisar. Vă sugerez să uh, veniți din nou să ne Eh, vizitați pentru a discuta din nou aceste aspecte, pentru că sunt sigură că mai sunt eh, și alte întrebări. Cum am putea permite o asemenea abordare de armonizare maximă unor state să continue cu drepturile pe care deja le-au eh, garantat. Deja aveți o foaie de parcurs pentru refit, însă acest uh, proces nu se va încheia până în al doilea trimestru din 2017. Deci dacă ne bazăm pe acest regulament pentru a avea aceleași drepturi, va trebui să așteptăm destul de mult. Deci uh, vă sugerez să uh, stabilim o nouă întâlnire pentru a ne asigură că, asigura că acoperim toate aceste uh, teme. Vă mulțumesc foarte mult! Ladies and gentlemen, please, may I... Um... Doamnelor și domnilor, vă rog. Ladies and gentlemen, please, may I... Doamnelor și domnilor, vă rog să păstrați liniște. Doamnelor și domnilor, vă rog frumos, cine iese din sală să iasă în liniște. Această comisie <clears throat> acordă importanță deosebită ideii ca piața internă să corespundă scopului în epoca digitală. Ne bucurăm să avem alături de noi pe domnul profesor Mario Monti, care revine în 15 minute să facă o prezentare. Pentru că știm că o prioritate de vârf pentru munca noastră din acest an este să vedem cum îndepărtăm barierele digitale. Prin urmare, doream să avem o prezentare legată de portabilitatea transfrontalieră a serviciilor online. Doamna Cleberi, alături de noi, director general adjunct la DigiConnect, o să prezinte propunerea până la ora 11. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna președinte. Mă bucur să fiu aici și vă mulțumesc că ați reușit să înghesuiți și propunerea cu portabilitatea. S-a adoptat în același timp cu propunerea legată de conținutul digital în decembrie. E o propunere foarte importantă pentru piața internă, după cum știți, și pentru consumatori. Ați început sesiunea anterioară subliniind cât de important este ca piața internă să lucreze pentru consumatori și cred că această propunere pune consumatorii în centru. Nu o să mă lungesc cu vorba, vreau doar să vă explic scopul și domeniul de aplicare al propunerii, cum corespunde, cum se integrează cu alte propuneri. Comentarii mai detaliate se vor face într-un alt moment. După cum am spus de la început, propunerea privind portabilitatea acoperă ceea ce numim portabilitatea transfrontalieră. Ce înseamnă? Înseamnă că cei abonați la servicii cu conținut online pot continua să le utilizeze și atunci când sunt prezenți în mod temporar și subliniez temporar într-un alt stat membru. E ceva diferit de accesul transfrontalier la conținut din alte state membre. E vorba doar de consumatori și oameni de afaceri în călătorie. Diferă și de portabilitatea din alte accepțiuni care descrie mai bine interoperabilitatea. Aici e vorba de o portabilitate transfrontalieră. Principalele elemente sunt trei. Scopul să se asigure că cei consumatori care au obținut în mod legal uh, dreptul la un conținut într-un stat membru și continuă să aibă reședință în acel stat membru, pot în mod temporar, când se deplasează dincolo de frontieră, călătoresc. Dacă ai un abonament la un ziar și vrei să-l iei cu tine când te duci în vacanță, să ai un abonament la Netflix, să-l poți folosi cu copiii în concediu, să poți utiliza conținutul acela și dincolo de frontieră. Al doilea aspect se leagă de domeniul de aplicare. <clears throat> Am încercat aici să fim cât mai ambițioși, deși propunerea în sine e foarte țintită și limitată. Credem că e important să ne asigurăm că consumatorii au acces la o gamă diversă de servicii, ceea ce ar include filme, muzică, cărți electronice, jocuri video, dar în plus și servicii audiovizuale, care știu sunt importante pentru aceste comisii, cum ar fi accesul la manifestări și evenimente sportive. Regulamentul e foarte important pentru servicii audiovizuale. E un domeniu <clears throat> în care vedem cele mai mari probleme cu portabilitatea în prezent. Regulamentul va acoperi desigur, și servicii în schimbul plății de bani, dar de asemenea servicii unde nu e nicio plată, serviciile gratuite. Dacă furnizorul verifică în ce stat membru persoana care accesează serviciul are reședința în mod obișnuit. Ceea ce înseamnă că servicii de conținut online, digital, de la serviciile publice, radio, TV, care nu utilizează servicii de a verifica reședința beneficiarului nu vor fi accesibile. Dar dacă există o verificare, atunci vor fi accesibile. Doamna președinte, am mai discutat și în trecut. Ne așteptăm la un sprijin ferm din partea Comisiei dumneavoastră pentru această propunere foarte importantă ca piața internă, odată după ce plătești pentru un serviciu într-un stat membru, să poți să folosești temporar în alt stat membru, ca parte a unui pachet de propuneri care vor schimba lucrurile în bine în piața unică digitală pentru consumator. Vedem că există sfârșitul uh, uh, taxelor de roaming și, de asemenea, propunerea legată de geoblocaj. Am dorit să existe un triplu câștig pentru consumator pe piața unică. E doar prima măsură care afectează copyright-ul Există și o comunicare adoptată în decembrie care stabilește o gamă largă de chestiuni legate de copyright. Am semnalat ce aspecte avem în vedere și vor fi și alte propuneri legislative în domeniul copyright-ului ulterior în cursul anului. Și o să mă opresc aici. Mulțumesc. Puteți să ne spuneți sau să repetați ce a spus că aceasta e esența pieții unice? pentru noi e într-adevăr esența pieții unice. Iată de ce veniți aici. Am trei persoane înscrise, Catherine Steiler, Sabin, Dan Dalton, aici, Julian, da. Și închidem lista aici, Catherine și Kaya. Catherine, mulțumesc. Mulțumesc, Vicky. <clears throat> Felicitări pentru noul rol Sunt câteva chestiuni ridicate direct și adresate mie. Prima, în legătură cu autentificarea, e o mare provocare. Am văzut cum tehnologia o ia înainte. Oamenii găsesc modalități să evite anumite lucruri. E clar ceva care trebuie să fie bine avut în vedere în propunerea. Până al doilea rând, ce înseamnă temporar? <clears throat> Unii au spus că membrii Parlamentului European o să beneficieze foarte mult pentru că noi suntem temporar în călătorii. Temporar când merge în vacanță, nu știu, două săptămâni sau ce. <clears throat> Menținem o definiție cât mai vagă sau una cât mai clară și mai precisă. <clears throat> S-a vorbit și despre aplicații, cum intră ele în propunere. Un lucru care devine tot mai clar, că pe măsură ce ne uităm la portabilitate, o să vină ulterior propunerea legată de geoblocaj și presupun că există o îngrijorare sau o preocupare să existe legături între cele două, pentru că noi în comisie o să le votăm ceva și apoi vine o altă propunere și trebuie să veghem să nu existe ceva care să nu se potrivească, să fie foarte clar ce facem în context ce vom face ulterior la propunerile legate de geoblocaj și ceva ce se vorbește despre abonament la articolul 2. Când e vorba de servicii, conținut online în statul membru în care are reședință obișnuită. Nu e vorba doar de conținut plătit, și acoperă și lucruri precum iPlayer-ul de pe BBC TV în Regatul Unit, există geoblocaj ca atare din cauza conținutului și există licențe. Există STV în Scoția, ITV în Anglia, deci sunt mari probleme cu legăturile legate de portabilitate și aceste aspecte. Sunt multe lucruri pe care vrem să le vedem întâmplându-se în acest timp uh, redus, dar sunt și aspecte care trebuie clarificate. Acestea erau câteva puncte pentru început. Vă mulțumesc și așteptăm uh, continuarea discuției. Sabina acum. În primul rând, vă mulțumesc că v-ați făcut timp astăzi să ne pre prezentați această propunere. Cred că prin ea se face un prim pas important în direcția cea bună, însă vedem că reți și multe întrebări. Catherine Steiler a spus foarte clar că multe lucruri sunt vagi încă în text. De aceea trebuie să ne gândim foarte bine unde ne dorim clarificări. Cre- știu că există nesiguranțe și în ceea ce privește domenia de aplicare, cine e vizat, există aceste neclarități. Dacă programele de televiziune publice sunt comprinse, nu sunt, com, nu sunt uh, și ele acolo. Apoi, ce se plăt, conținutul care e plătit și care nu e plătit. Trebuie să vedem cum putem, ca prin această propunere, cum se stabile sistemele de înregistrare, astfel încât portabilitatea să poată să fie controlată. Apoi, ce a mai întrebat-o Catrin uh, Steiler și anume ce înseamnă acest, um, acest uh, cuvânt temporar. Pentru că, da, eu sunt la mine acasă, dar patru zile pe săptămână sunt aici. Și atunci, unde să stau eu temporar? În Germania sau aici? Cum se definește acest uh, cuvânt? Trebuie să ne fie foarte clar. În multe puncte, propunerea este mult prea vagă încât nu o putem accepta. Și mai există și alte puncte unde mi-ar dori să mai vină explicații în ceea ce privește pos posibilitatea de folosire și apoi în ceea ce privește drepturile. În discuția dinainte, tocmai am discutat despre copyright și ce se întâmplă în sectorul audiovizual și și dumneavoastră ne-ați dat un exemplu, revistele, cărțile, care oricum au licențe care sunt valabile la nivel mondial și atunci avem o problemă pentru că nu putem să citim un ziar online de oriunde de pe pământ. În primul rând, probleme legate de conținutul audiovizual. Și apoi acest principiu legat de teritorii, acest geoblocaj. Apoi intervin și structurile de finanțare. Trebuie să aflăm cât mai multe despre cum vor arăta acestea cât mai curând. Și apoi, portabilitatea trebuie să fie crescută pas cu pas, însă să nu fie afectată structurile de bază de finanțare în ceea ce privește sectorul audiovizual. Mă refer aici la filme, la conținut audiovizual. Da, există aceste puncte neclare unde mi-aș dori explicații din partea dumneavoastră. Mulțumesc. Dan Dalton. Dan Dalton, mulțumesc. Aș vrea să felicit Comisia și nu e obișnuit pentru mine să felicit Comisia, dar la această chestiune ați văzut bine care e problema și cred că ați făcut o propunere extrem de bună, după părerea mea. Permiteți portabilitatea și totuși protejați teritorialitatea și modelele de licențe teritoriale, ceea ce nu este cheie. Trebuie să spunem clar că nu e vorba despre eurodeputați, E vorba despre oameni care merg în concediu sau în călătorii de afaceri. Primesc multe plângeri de la oameni care nu pot avea acces când sunt în străinătate. Vreau să felicit Comisia. Trebuie să ne asigurăm că o să progreseze. Am câteva întrebări. Una se leagă de ce au vorbit, ce au spus uh, alți colegi despre șederi temporare. Ce înseamnă? Aș vrea niște clarificări pare un domeniu oarecum confuz. Majoritatea abonamentelor se bazează <clears throat> pe un abonament în derulare într-un stat membru, o carte de credit, reședință, un domiciliu acolo. Când se pune o limită temporară cât se poate utiliza în afara statului membru, când se leagă de statul membru inițial, înseamnă că contești, de fapt, principiul portabilității. E o contradicție. Mă interesează niște lămuriri legătură cu servicii precum Netflix, care sunt în diverse state membre, dar oferă conținut diferit. Dacă merge în Marea Britanie și apoi în Belgia, o să primești oferta belgiană, nu cea britanică. Cum legiferați asta? Pentru că Netflix poate să-ți ofere cel local sau cel mm, din țara de origine. Aș dori niște clarificări. În rest, e o propunere foarte bună. Da, suntem în mare criză de timp. Claire, va trebui să revii. Caia Calas acum. Yes. Da, mulțumesc. Din cât am înțeles, Comisia a decis să împartă propunerea, să vină acum cu portabilitatea conținutului și nu cu accesul transfrontalier. Și atunci întrebarea, aveți de gând să veniți cu o altă propunere legată de accesul transfrontalier și pentru cei care nu călătoresc pentru a avea în continuare piața unică? Da, eu am înțeles că încă se mai gândesc la asta. Julia Reider. Mulțumesc că ați venit. Doamna Calas și domnul Dalton uh, s-au referit la multe lucruri pe care doream să le menționez și eu vrea să subliniez două lucruri în legătură cu caracterul temporar. E extrem de important să nu stabilim o limită specifică de timp. Unul dintre principalii beneficiari o să fie cei care sunt în schimburi de studenți, se duc într-un alt stat membru pentru o perioadă mai îndelungată. Nu neapărat două, trei săptămâni, dar își păstrează domiciliul principal într-un alt stat membru. Pentru mine definiția mi se pare destul de clară, în vasta majoritatea cazurilor E foarte ușor să stabilești care e domiciliul uh, principal al cuiva. N-ar trebui să fie cerințe deosebite să te asiguri unde trăiește cineva ca să dai uh, serviciul în primul rând. Celălalt aspect la care se referi domnul Dalton. Mi se pare și mie o contradicție între articolele 3 și 4 în legătură cu servicii cum ar fi Netflix, care au um, meniuri diferite în țări diferite. Pe de o parte, articolul 3 spune că furnizorul ar trebui să dea posibilitatea portabilității, să fie o opțiune dacă merg în străinătate, dacă să mă uit la meniul propriu sau la meniul de filme din cealaltă țară. Dar articolul 4 spune după aceea că furnizarea serviciului <clears throat> se consideră că are loc doar în uh, statul membru de domiciliu. Atunci mă întreb, dacă merg undeva în străinătate, pot să văd serviciul din țara în care, în care mă duc dacă doresc, pentru că domnul comisar Oettinger a spus clar că nu vrea să îndepărteze accesul pe care îl au oamenii în prezent și deci să ne asigurăm că așa se întâmplă e ceva extrem de important. Mulțumesc. Mulțumesc, Marcus, de la EFDD. Da, mulțumesc, domnule președinte, foarte rapid. <clears throat> țin cont de comentariile colegilor care au spus că vorbim de portabilitate, bine, dar poate că se pierde ceva uh, de la principiul de bază ca că utilizatorul are deja dreptul să utilizeze un anumit material, doar ca exemplu. Să zicem, dacă eu sunt în țara mea, cumpăr o carte, dețin conținutul cărții și dacă mă duc în concediu, nu pot să iau cartea cu mine, deci trebuie să cumpăr uh, un nou exemplar în cealaltă țară din străinătate. E un exemplu material ca să ne arate cum să abordăm o astfel de problemă. Mi se pare că nu e abordarea potrivită. Elementul cheie este că odată ce ai dobândit dreptul să utilizezi un anumit lucru, indiferent uh, prin ce mediu, să ai acces la conținut în țara ta sau undeva în străinătate, acest drept de utilizare a mărfii ar trebui să fie garantat. Mulțumesc, vorbitorul următor. Um, thank you very much for pre mm, present... Mulțumesc că ați prezentat propunerea. Aș vrea să aud din nou care e orizontul de timp cât de rapid sau de lent se va face progresul. Poate că mi-a scăpat mie ceva din prezentare. Aș vrea de asemenea să subliniez câteva aspecte la care s-au referit și colegii. Portabilitatea e foarte importantă și eu o văd ca prim pas, dar accesibilitatea, după părerea mea, dacă vrem să avem o piață comună, nu e doar pentru cei care călătoresc, ci și pentru cei care nu călătoresc și vor să aibă acces la alte culturi, la alte țări, să vadă ce se întâmplă acolo. Și n-am auzit suficient despre asta. Înțeleg că nu putem face totul deodată, da? Aveți planul să faceți și asta? Sunt sigură că veți avea mult sprijin, dacă da, din partea noastră. Înțeleg că domnul Monti bine spre noi. Înainte să ni se alăture, dacă puteți să ne răspundeți, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, în ceea ce privește întrebările lega- adresate de onorații membri. Da, este un prim pas. Există legături cu propunerea legată de geoblocaj în ceea ce privește serviciul online și celălalt aspect este propunerea privind copyright-ul. Acum ne uităm ce altceva se mai poate face. Această propunere a ieșit acum pentru că era pregătită, e urgentă, credem că e un prim pas, credem că e un prim pas pozitiv și toți ceilalți vor merge pe aceeași cale și vor completa aceste propuneri. Propunele care urmează în acest an. Am vrut să începem deja munca asupra acestor aspecte. Kathleen, în ceea ce privește autentificarea, nu vrem să, să fie ceva condițional, autentificarea, însă nu înseamnă că nu poate exista o, autentific o autentificare mai târziu, pentru că de multe ori se face o verificare, se vadă unde se folosește contul. Apoi, în ceea ce privește uh, această variabilă temporară, uh, și ne gândeam că da, ține ceva de piața internă, nu ar trebui să existe niciun fel de limitare. În ceea ce privește reședința obișnuită, e o definiție foarte cunoscută, familiară, e locul unde îți petrești cel mai mult timp, unde ai reședința permanentă. Credem că e deja o definire suficientă. Aplicațiile. Nu ar trebui să fie o problemă mare în practică, dar și acestea vor fi acoperite de propunere și în ceea ce privește copyright-ul. Propunerea în ceea ce privește accesul la serviciile de pe internet, Netflix e o situație excepțională acum, pentru că atunci când călătorești, aceștia îți oferă catalogul pe care îl au în țara în care te afli. Însă noi vrem să ne asigurăm că se continuă și cu abonamentul făcut acasă, că probabil acesta, acest tip de conținut dorim să-l accesăm cel mai mult. Și de atunci trebuie să ofere și o opțiune să se poată accesa și celălalt conținut pe teritoriul unde există o reședință temporară. Noi nu ne dorim să nu mai existe drepturile existente, acestea trebuie să fie menținute, iar apoi serviciile audiovizuale au o opțiune de a oferi și alt tip de conținut pe lângă. Apoi a mai existat o întrebare legată de taxele pentru televiziune. Acestea nu țin de, de radiodifuziune. Acestea nu sunt acoperite sub acest document. Dar vă voi da mai multe informații mai târziu. Președinta, da, ar fi foarte bine pentru că există diferite domenii în care serviciile despre care vorbim nu sunt de fapt servicii online. Vă mulțumim foarte mult și mult succes în noua funcție. În ceea ce privește calendarul, ați avut o întrebare? Da, ne dorim să muncim cât mai repede, dar până la mijlocul anului vom avea și celelalte propuneri. Nu vă pot spune astăzi exact în luna aceasta, luna cealaltă și așa mai departe, dar bineînțeles înainte de vară și pentru celelalte propuneri. Mulțumesc! Ah, yes, Yeah.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 Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc foarte mult. Este o dimineață foarte interesantă pentru Comisia IMCO și un început foarte bun al noului an. Următorul punct de pe ordinea de zi e un schimb de păreri cu profesorul Mario Monti, fost comisar în ceea ce privește piața unică și prim-ministru italian. Vă mulțumim foarte mult că ați venit în această comisie. Știm că întotdeauna veniți cu uh, multe vorbe înțelepte și ne-a ajutat să înțelegem mai bine situația. Și de aceea cred că coordonatorii au sugerat să vă invităm astăzi alături de noi și vă mulțumesc că ați venit. Această um, discuție cu dumneavoastră are loc la momentul potrivit pentru că comisia noastră sub Lara Comi în funcția sa de raportor începe acum un raport din propria inițiativă în ceea ce privește strategia pentru piața unică, astfel încât să încercăm să dăm un răspuns din partea Parlamentului la strategia, strategia uh, lansată de comisie anul trecut. Recent am cerut și un studiu ca o continuare în ceea ce privește costul non-Europei, în raport tot privind piața unică. Așa că trebuie să vedem care sunt și impactele pozitive și beneficiile pentru corporații. Domnul Monti ne va da niște informații și apoi cu siguranță vom avea un schimb de păreri foarte interesant. Vom lua primată o primă rundă de întrebări din partea coordonatorilor, iar apoi vom mai lua și alți vorbitori dacă avem timp. E bine dacă mergem până la 12, doamnă Steiler? Da, bine. Domnule Monti. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, vă mulțumesc că m-ați invitat. Sunt încântat să mă aflu din nou în Parlamentul European, mai ales în această comisie. Împărtășesc opinia dumneavoastră că Acum este momentul potrivit să avem o discuție în ceea ce privește piața unică și să discutăm și despre cum putem să îi aducem un suflu nou acesteia. De fapt, există deja mai multe analize foarte importante disponibile și politici în formare. Avem raportul Comisiei la nivel înalt, în ceea ce privește strategia pentru completarea pieței unice. Am avut privilegiul de a primi deja informații în legătură cu acesta încă de pe când se pregătea și mi se pare că e o bază foarte bună. Apoi mai avem un nou document politic din partea Comisiei de acum câteva luni Și acum am auzit că va exista și un raport din propria inițiativă făcut de la Racomi. O tânără, dar veche susținătoare a pieței unice. Ce voi încerca eu să fac? Voi încerca să mă axez pe ceea ce lipsește, după părerea mea, până acum – și mă veți ierta dacă ca punct de referință îmi voi lua întâlnirea precedentă pe care am avut-o în instituțiile europene când mi s-a cerut să mă concentrez pe piața unică și anume în anul 2010 când președintele Comisiei de atunci, José Manuel Barroso, m-a rugat să pregătesc pentru acesta un raport în ceea ce privește o nouă strategie pentru piața unică. Trebuie să spun că Parlamentul și-a adus aportul foarte mult la raportul meu de atunci. și am interacționat și cu Comisia pentru Piața Internă de atunci, prezidată de Malcolm Harbour. Și exista și atunci un raport din propria inițiativă de, din partea Parlamentului, care m-a ajutat foarte mult în munca mea. De atunci am impresia că Comisia Europeană până într-un anumit punct și aș spune că în mare parte a urmărit recomandările care erau făcute în acel raport. Pentru că am avut piața unică 1, legislația 1, legislația 2, nu s-a ținut cont de toate elementele de acolo, bineînțeles și nu toate propunerile din raportul meu au fost originale sau nemai auzite. O parte dintre ele existau deja, eu doar am încercat să le promovez. Altele erau mai originale. În linii mari, cred că acel raport s-a bucurat de o punere în aplicare mult mai bună decât majoritatea rapoartelor care au venit de, de la experți din exterior. Cu toate acestea, mă tem că ceea ce nu s-a discutat sau continuat e tocmai partea cea mai importantă, cel puțin din abordarea mea. și voi menționa trei asemenea elemente. interacțiunea dintre piață și conotațiile sociale de pe piața socială și guvernanța guvernanța pe piața unică, care înțeleg că va fi următorul subiect de pe ordinea dumneavoastră de zi astăzi. În ceea ce privește punerea în aplicare acum, am muncit timp de 5 ani, eu însumi, în ceea ce privește piața internă, acum mulți, mulți ani. Iar apoi, mi s-au întâmplat următoarele. Am fost uh, responsabil pentru politica de competitivitate. Pentru echilibrul meu psihologic am fost foarte norocos că ordinea e aceasta pe care am menționat-o. Pentru că dacă aș fi fost prima dată comisar pentru competiție și apoi comisar pentru piața internă, atunci gradul de frustrare ar fi fost unul enorm. Pe de altă parte, venind din mediul universitar, cum e cazul meu. Dacă aș fi fost dintr-o dată responsabil pentru politica de, competi- de competitivitate, nu aș fi fost pregătit din punct de vedere psihologic pentru a îmi pune în acțiune enorma putere pe care o are un asemenea comisar. O avea și o are în continuare. Așa că vă rog să nu încercați să faceți nimic, să reduceți aceste puteri. Vă rog. Însă eu am avut această oportunitate unică în istoria instituțiilor europene să am aceste responsabilități, ambele responsabilități. Sunt conștient de diferențele care există între procedurile de punere în aplicare în ambele cazuri. Am putea spune că până la urmă punerea în aplicare pe piața unică e chiar mai importantă decât punerea în aplicare a, a legislației privind competitivitatea. E importantă și aceasta, însă are de-a face cu companii individuale, ajutoare de stat individuale, fuziuni individuale. Aici, pe, cu piața unică, avem de-a face cu infrastructura integrării europene. Și nu întâmplător am pus un aliniat întreg în raportul meu din anul 2010, la pagina 97, un paragraf întreg în ceea ce privește punerea în aplicare proactivă. Aceasta spun, acesta spune următoarele. Dacă Comisia se întâlnește cu o situație de încălcare din partea unui stat membru. Nu mă refer aici la legiferare, ci la punere în aplicare. Dacă Comisia găsește o încălcare la o regulă de pe piața unică într-un stat membru, atunci se va ajunge la o procedură foarte lungă, greoaie de încălcare, se va trimite o notificare oficială, apoi un raport și apoi se va ajunge la curte. Fiecare fază e îndelungată. Dacă totul merge bine, hotărârea finală luată de curte, dacă statul membru nu încetează înainte, atunci această hotărâre vine după 4-5 ani. Între timp, încălcarea există. În mod normal, nu întotdeauna, dar în mod normal, comisia se pornește de la promisa că comisia are dreptate și că într-adevăr există o încălcare pe piața unică care durează. În cazul competiției există diferențe foarte mari. Odată ce comisia ia o hotărâre în ceea ce privește un cartel, un ajutor de stat, o fuziune, o poziție dominantă pe piață, cum s-a întâmplat, în, de exemplu, în cazul Microsoft, atunci uh, Imediat această decizie intră în uh, domeniul juridic. Bineînțeles, companiile, statele membre au și ele posibilitatea să se adreseze curții și o fac de multe ori și câteodată Comisia Europeană pierde cazul, însă nu în majoritatea cazurilor. Așa că încălcarea legislației competitivității este rezolvată mult mai repede. Apoi, în raportul meu, am spus că am putea să încercăm să vedem dacă puterile comisiei și procedura de încălcare nu ar trebui să fie cumva aliniată și sub ceea ce există la politica de competitivitate. Acesta este un punct care la, cu care m-am întâlnit cât, câțiva ani mai târziu, când eram prim-ministru în Italia, am introdus într-o scrisoare, inițial eu și prim-miniștrii din Regatul Unit și țările de jos, apoi această scrisoare a fost semnată de 11 șefi de guverne, în ceea ce privește piața unică și acolo regăseam această idee și m-am bucurat de mult sprijin în Consiliu, însă până la urmă nu s-a întâmplat nimic pentru această, acest tip de punere în aplicare, însă vă rog să vă gândiți bine și la această variantă. Mai ales acum, când alinierea spontană la reguli tinde să fie tot mai mult o excepție. în ceea ce privește indivizii și statele membre. În ceea ce privește dimensiunea socială și piața, e o chestiune foarte, foarte politică. În raport am spus că și nu s-a continuat cu ideea mea, spuneam că în Uniunea Europeană cu toții știm că există un număr de state membre care sunt foarte apropiate de uh, tradiția pieții, uh, pieții sociale, economice. Aceste state încet sunt state continentale, sunt state care fac parte din zona euro, și aceștia au tradiții mai corporatiste în ceea ce privește gestionarea economiilor lor, cu avantaje și dezavantaje. Nu judec pe nimeni aici. Apoi mai există alte state membre care au o cultură mai vibrantă în ceea ce privește economia de piață, deschiderea, competiția. aceștia, acestea sunt statele care înconjoară statele de mijloc, din punct de vedere geografic, de exemplu Regatul Unit, țările scandinave, nordice și încă multe din așa numitele state membre au astfel de economii. Țările din a doua categorie, cum spuneam noi, emit niciun fel de judecăți, țările din a doua categorie, cum e Regatul Unit, sunt acum ceva mai dezamăgite de integrarea europeană. Per total, au această tendință dacă văd că baza pe care ei au hotărât să se alinieze Uniunii Europene și anume piața unică nu e luată destul de în serios. În medie, cel puțin așa era situația acum câțiva ani, cred că gradul mediu de aliniere cu regulamentul pentru piața unică, încălcări, cauze care au ajuns în fața curții, măsuri de nealiniere, ei bine, această cifră pare să fie mai ridicată în țările care nu sunt membre ale zonei euro și nu în țările care fac parte din zona euro. Așa că s-a mers mai departe de logica politice economice, că ar trebui să existe o zonă foarte comună și apoi să existe o zonă ca atare, o, zonă, o piață unică ca atare. Pentru că dacă lucrurile nu stau așa, evident vor exista probleme, tensiuni, există o zonă cu monedă unică, dar care nu va putea face ceea ce trebuie să facă din punct de vedere economic și în ceea ce privește ocuparea forței de muncă. Pe de altă parte, voi adăuga aici doar următoarea idee. Înțeleg că există negocieri între Regatul Unit și restul Uniunii Europene în ceea ce privește ceea ce cunoașteți cu toții. E important să se facă un progres important în ceea ce privește deciziile și punerea în aplicare a pieței unice. Dacă toate acestea s-ar face, cred că atunci acesta ar fi un element cheie, astfel încât să fie împăcat și publicul britanic și până și politicienii britanici până într-un anumit punct și să continue să participe în Uniunea Europeană. Pe de altă parte, știu că și în această comisie de multe ori există discuții legate de Europa socială. Unele cărți, unele state membre consideră că nu există suficientă Europa socială. Și vă spun acum care este părerea mea onestă. Eu cred că ne aflăm într-o poziție foarte bizară. Eu cred că majoritatea acțiunilor legate de Europa Socială ar trebui să fie făcute la nivel de stat membru, cu un mare grad de subsidiaritate. Însă ce s-a întâmplat de fapt până acum? Dacă integrarea pe piață continuă, așa cum s-a făcut până acum, cu foarte puțină coordonare în ceea ce privește coordonarea taxelor, impozitelor și spun coordonare, nu armonizare, adică există din nou foarte multă competitivitate în acest domeniu, atunci pentru statele membre e tot mai dificil să aibă resursele să facă politicile sociale pe care vor să le implementeze acasă. Și asta pentru că există această competitivitate la nivel de taxe, și se modifică în funcție de sediul pe care îl au companiile, bazele de impozitare și așa mai departe. Și atunci cel care rămâne să plătească totul e muncitorul, în special cel nespecializat care nu se poate deplasa până când nu ia decizia dramatică de a emigra. Așa că, an după an, dacă nu se fac progrese în ceea ce privește coordonarea impozitelor, atunci creăm o imagine proastă a pieței unice pentru zonele sociale din țările noastre, pentru că aceștia vor spune atunci, de exemplu, sindicatele vor spune, bun, dumneavoastră ne-ați convins în trecut că piața unică este un lucru bun, însă noi vedem tot mai mult piața unică ca fi venind împotriva politicilor sociale. Și asta pentru că bazele de impozitare sunt erodate în statele membre, statele membre au tot mai multe dificultăți. Așa că eu cred că trebuie să se ajungă la o înțelegere în actorii de pe piața unică. Trebuie să se accepte un anumit grad de coordonare a impozitelor pe piață, pentru că ar fi o armă foarte bună împotriva evaziunii fiscale și împotriva evitării plății taxelor și impozitelor. Și acum, pentru că am vorbit prea mult, să vă mai spun câte ceva despre guvernanță. Este un raport foarte concis de trei pagini pe care l-am redactat. Aceste trei pagini sunt chiar la sfârșitul raportului, pentru că știu că la un raport cineva, oricine citește introducerea și ultimele trei pagini. Capitolul 5. O inițiativă politică pentru a consolida mm, piața unică și Uniunea Economică și Monetară, în paranteză, pentru că trebuie să oprim această deviere mentală că există anumite probleme macro care trebuie să fie tratate la nivelul în cel mai înalt din punct de vedere politic pentru că sunt atrăgătoare sau uh, dureroase și, drept urmare, avem nevoie de un raport al celor cinci președinți pentru a sublinia pași către o unitate economică și monetară reală. Dar, dar eh, în ceea ce privește Uniunea Economică mai eh, reală, aceasta este atribuția dumneavoastră aici, la piața unică. Așadar, am menționat eh, în aceste ultimele ultime trei pagini, două idei să ne refocalizăm instituțiile europene pe piața internă și am dat câteva sugestii din experiență, din experiența Comisiei Europene, în legătură cu felul în care piața unică ar trebui să aibă o abordare mai largă, nu atunci când vine vorba de încălcări, ci înainte, în momentul în care se propune o legislație, am fost suficient de arogant să fac și câteva sugestii pentru Parlamentul European în ceea ce privește comisiile parlamentare, însă bineînțeles nu putem contesta caracterul foarte caracterul primar de conducere al comisiei dumneavoastră și nu spun acest lucru la toate comisiile la care sunt invitat, să știți. Da, asta probabil că vă aduce favoare și din partea colegilor noștri, spune președinta, și poate că și la Consiliul European și în special în interiorul Consiliului European, consider că există îmbunătățiri necesare. Atunci când am scris raportul, nu aveam experiența de lucru în Consiliul European. Și nu vom ajunge mult mai departe cu piața unică decât dacă facem să fie mai jenant politic față de opinia publică internă ca șefii de state și de guverne să facă ceea ce fac de obicei cu piața unică, așa, nu, adică niște declarații în fiecare an într-un document pe care nu-l citește nimeni și după aceea să uite de toate aceste declarații în realitate și să îi lase pe miniștrii sectoriale și pe consiliile de miniștri sectoriale să să amestece, să discute amest diversele uh, bucăți de legislație pentru că, bineînțeles, uh, uh, consiliile specifice sunt mai ușor de uh, mai vulnerabile în fața grupurilor de interes specifice. Așadar, trebuie să susținem piața unică, însă am sugestii aici, într-un acest raport destul de vechi, ca pentru, de exemplu, trei ani să vorbim um, să se schimbe fizionomia șefilor de state și de guverne în ceea ce privește gradul de conformitate cu aceste propuneri și promisiunile, de fapt să-i tragem la răspundere în funcție de promisiunile lor și să-i facem să se rușineze în legătură cu neîndeplinirea atribuțiilor lor. Nu știu dacă eu sunt chiar politician aici, dar uh, cred că avem, dacă avem o listă de lucruri care trebuie să fie făcute în legătură cu piața internă, aceste lucruri sunt esențiale, um, unele datează de 25 de ani, însă vă rog, concentrați-vă pe valoarea, pe plus valoarea politică care trebuie să fie introdusă nu pentru gloria celor care lucrează pe piața unică, sau nu pentru alte com- comisii ale Parlamentului, ci în beneficiul economiei europene. Vă mulțumesc! Thank you very much. mulțumesc foarte mult, domnule profesor. Una dintre rezoluțiile mele pentru anul nou ar fost să am o viziune mai globală. Așadar, vă mulțumesc că ați venit și ne-ați arătat imaginea globală. Dacă am încurajat șefii de state și de guverne să susțină piața unică și să se gândească la piața unică într-un mod pozitiv, nu doar în mod negativ, ar fi un mare pas înainte și să se gândească la costul de a pe, când nu acționezi. În ceea ce privește beneficiile, chiar prin aceste asemenea metode și proceduri, ca șefii de state și de guverne să vadă în mod foarte clar costul pentru ei individual dacă spun că vor face ceva și după aceea nu își respectă promisiunea. Da, Domnul Schwab, din partea PPE. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Monti. Îmi face plăcere să vă văd în ace- din nou la comisia noastră. Discursul uh, dumneavoastră a fost foarte util și foarte important. Ați uh, menționat că sunteți un om din afară, nu este adevărat. Uh, Uh, broșurile dumneavoastră pe piața internă sunt foarte utile și deseori uh, așteptăm opinia dumneavoastră, așadar este foarte bine că ați venit. Aș dori să menționez două lucruri înainte de concluzie. Fără a fi foarte optimist, dacă ne uităm la cifre, um, bunăstarea, nivelul de venit din Uniunea Europeană nu a fost niciodată mai înalt decât în momentul actual. Deci, eh, pesimismul unor state membre nu se justifice, nu se justifică. În al doilea rând, ați menționat statele membre și este ușor, pentru că nu există niciun stat membru nevinovat. Putem să eh, înaintăm doar împreună. Am fost raportor pe primul raport pentru guvernanța pieței unice și cred că lucrul pe care l-ați menționat atunci când ați vorbit despre guverne pot să fie preluate de către comisie. Partea de aplicare este partea unde comisia pot, vrea să lucreze mai mult, vrea să fie mai structurată, vrea să fie mai strictă, însă structurile sunt foarte greoi. Deci, așadar, prima întrebare este foarte clară. Ce ne-ați recomanda pentru a avea o strategie mai politică pentru a reintroduce piața unică ca subiect principal pentru șefii de state și de guverne, pentru ca această temă să nu fie doar o temă în problemele, după ce se discută problemele mai uh, dureroase sau mai atrăgătoare ca piața unică să, re, să ajungă să aibă un rol primar din nou pe agenda europeană. Poate invităm și alți invitați pentru a susține această idee, însă mi se pare dificil pentru că se pare că ă, este prea dificil, prea complex să introducem asemenea teme pe agenda Consiliului. Așadar, mi-aș dori câteva ă, informații din experiența dumneavoastră, cum putem să reintroducem piața unică pe agenda Consiliului. Vă mulțumesc, doamna Steiler, în numele Socialiștilor și Democraților. vă mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnule profesor Monti. Întotdeauna este o mare plăcere să vă ascultăm la comisia noastră și angajamentul dumneavoastră continuu este important pentru noi și pentru piața unică mm, salut faptul că rezoluția de anul nou a președintei noastre este să se gândească la imensiunea globală și ceea ce ați spus în legătură cu cele trei părți, eh, raportul din 2010 și consolidarea comerțului și guvernanței. Știu că care au fost eh, concluziile raportorului pentru semestrul pentru piața internă. Există și potențial neexploatat, poten, potențial de creștere pentru piața unică din secolul 21 și din nou uh, revenim la încălcări și la aplicare pentru că suntem doar atât de puternici pe cât este veriga cea mai slabă dintre cele 28 de state membre. Așadar, uh, după ce ați fost comisar pentru concurență, după aceea pentru piața internă, gândurile dumneavoastră sunt foarte importante în acest sens pe subiectul echilibrului între o piață și beneficiile politicilor sociale. Acest echilibru mi se pare foarte important. Cetățenii se confruntă cu locuri de muncă mai precare. Uh, există efecte foarte negative ale contractelor uh, temporare și calitatea vieții uh, scade. Este foarte important să îi ajutăm pe aceea care sunt afectați de schimbarea în practicile uh, de muncă. Uh, avem și o agenda aptitudinilor. Uh, există un potențial enorm în Europa în ceea ce privește aptitudinile. 55 de mii de locuri de muncă care sunt necesare în domeniul informaticii și acest lucru va crește până la sute de mii de necesități. Nu este suficient într-o piață unică digitală pe care o creăm, care există deja într-un fel și care va deveni realitate. Așadar, există provocări majore. Un lucru pe care comisia noastră ar trebui să-l facă mai bine este să se gândească. Am avut un raport pentru piața unică, după aceea încă unul. Facem atât de multe pentru piața unică, însă de ce partea de aplicare nu funcționează la fel de bine. Și asta, asta trebuie să ne gândim noi, să reflectăm, să facem sugestii și să încercăm să remediem lucrurile. Întrebarea mea finală. Ce sfat i-ați da prim-ministrului britanic în momentul actual? Ca fost prim-ministru, de la fost prim-ministru către un actual prim-ministru în ceea ce privește piața unică, eh, cu gândul și la referendumul din Regatul Unit care va urma. Da, da, ascultă. Dan Dalton. Mulțumesc, Vicky. Mulțumesc, domnule profesor Monti. Sunt de acord cu multe din elementele centrale ale acestui raport, care corespund cu lucrurile pe care le tratăm aici în legătură cu raportul împotriva barierelor non-tarifare. Lucrul cheie este că statele membre trebuie să vadă piața unică ca o inițiativă comună care trebuie să fie coordonată, menținută de către statele membre. Dacă statele membre acționează în beneficiul național, nu își subminează doar piața unică, ci și proprii consumatori. Este o idee foarte clară. În momentul de față avem o piață unică care este Uh, suficient de bună încât funcționează pentru marile întreprinderi, însă nu funcționează pentru IMM-uri. Este foarte greu ca un IMM din Marea Britanie să vândă în Franța, de exemplu. De aceea unii consideră că Uniunea Europeană este pentru marile companii și nu pentru IMM-uri. De aceea avem nevoie din partea statelor membre să depășească peste, peste această mentalitate. Ați menționat uh, aplicarea și încălcările. Este, există vreo posibilitate aici de a acorda mai multe mecanisme comisiei pentru a lucra direct cu statele membre, să încerce să rezolve aceste probleme, să schimbe mentalitatea statelor membre, fără să, se, fără să trebuiască să se parcurgă un proces birocratic îndelungat. M-aș referi și la o a treia cale a pieței uh, interne, și anume esența diferențelor politice. Ați menționat Europa Socială. Și din punctul meu de vedere trebuie să clarificăm că există un cost pentru uh, aspectele sociale, sunt, există un cost economic care afectează dinamismul și eficiența. Din ceea ce văd eu în Regatul Unit, ne preocupă că statele pe care le-ați identificat, care merg pe o economie socială, deseori uh, folosesc piața unică pentru a încerca să ne impună re- restului aceleași reguli sociale și acest lucru creează probleme în Regatul Unic, de exemplu. Și unde mă opun puțin la ceea ce ați spus, acolo când vorbiți despre coordonarea fiscală, uh, nu trebuie să vorbiți despre coordonarea fiscală, pentru că acest lucru va goni foarte rapid Regatul Unit din Uniunea Europeană. Concurența fiscală este bună, concurența fiscală permite economiilor dinamice să concureze în interiorul economiei europene și permite guvernelor să facă o ofertă companiilor fără o cooperare fi, cu o, fără concurență fiscală ă, dispare orice stimulent și trebuie să vă aduceți aminte că statele membre decid impozitarea pe, um, în funcție de ceea ce vor să cheltuiască și diverse economii vor să cheltuiască pe altceva. Dacă vrei o economie socială de piață, ai nevoie de mai multe impozite pentru că cheltuiești mai mult și să încerci să impui un impozit uniform nu este viabil și înseamnă că îi îndepărtezi pe, le îndepărtezi pe statele membre care se opun unei asemenea politici. În general sunt uh, de acord cu domeniile pe care le-ați menționat și uh, sunt cu totul de acord că cu toții trebuie să lucrăm pentru a îmbunătăți piața unică. Nimeni din partea grupului ALDE, deci uh, Pascal Durand din partea verzilor. Mulțumesc, Vicky, pentru că mi-ai dat cuvântul. Mulțumesc, profesor, domnule profesor Monti. Este întotdeauna o plăcere să vă auzim, nu, nu eram aici în momentul raportului dumneavoastră, însă analiza dumneavoastră este una foarte valoroasă. Aș dori doar să reacționez la ceea ce ați spus acum și la ceea ce ați menționat în ceea ce privește concurența între state în domeniul fiscal și social. Înțeleg că Europa socială costă și acest lucru mă face să mă gândesc la ceea ce spunea Abraham Lincoln. Dacă credeți că educația uh, costă, încercați să evaluați costul ignoranței. Într-adevăr, avem aceeași situație. Există un cost pentru Europa și care nu ține din armonizare, de armonizare și din faptul că Europa ar trebui să uh, devină o economie socială. Uh, întrebarea pe care v-aș spune-o. Eu consider că concurența fiscală este o catastrofă pentru că uh, lipsește un număr foarte mare de state de posibilitatea de a acționa și de a construi o societate mai echilibrată și mai justă. Însă dificultatea pe care o văd uh, în ceea ce încercăm să facem într-o altă comisie, în cazul raportării pe țară, care ar fi instanțele care lipsesc în Europa pentru a încerca să promovăm interesul general european și nu doar interesul fiecărui stat membru. Am sentimentul, ca și mulți europeni, că noțiunea interesului general european nu mai există în interiorul instituțiilor sau a politicilor generale a statelor Așadar, dacă ne-ați da câteva indicii în legătură cu uh, cum putem să reconstruim sau să construim un noți- această noțiune a interesului comun general european. Deci, din partea FDD, Marco Zulo. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnule, președ... domnule profesor. sunteți și om politic, dar și un expert. Ați reprezentat, bineînțeles, Italia în comisie. Eu aș vorbi mai degrabă aici despre metodă. În uh, linie, în orientările dumneavoastră, menționați uh, ceea ce ați făcut în Comisia Barroso și că uh, v-ați bazat pe consens și spuneți că Comisia este gardianul tratatelor, că trebuie să vegheze, uh, să implementeze politici bazate pe un consens larg. Însă, cum poate să, putem să ajungem la acest consens? Acest lucru nu mi este foarte clar, pentru că dacă deschizi un dialog cu cetățenii înainte de a implementa o reformă, pentru ca lucrurile să fie cunoscute, aceasta este una dintre căi. Dacă alegi și forțezi o anumită decizie înainte de a încerca să convingi cetățenii că această decizie este cea bună și după aceea vorbești despre consens, este cu totul altceva în special atunci când vorbim despre politicile economice care pot să aibă efecte practice foarte vizibile asupra vieții de zi cu zi a cetățenilor. Acesta este unul, unul dintre aspecte. Un al doilea se referă la competențele pe care le avem. Avem tratate care stabilesc competențele Uniunii și competențele statelor membre. Am putea spune că uh, Lucrurile sunt foarte clare că pe de o parte avem integrarea și pe de altă parte avem subsidiaritatea. În beneficiul statelor membre însă sunt membru în acest parlament și în această comisie de un an și jumătate și văd o tendință foarte diferită în comisii, cum ar fi cea în care ne aflăm, Comisia IMCO, Există un grad uh, foarte mare de discreție atunci când uh, interpretăm puterile fiecarei părți. Pentru a vă da un exemplu foarte comun, uh, de exemplu, trasabilitatea produselor agricole. În anumite cazuri există un sistem foarte dezvoltat de trasabilitate, în alte cazuri nu se dorește să se știe uh, de unde provin produsele. Unele state implementează deciziile, altele nu. Există metode total diferite care sunt folosite și cum putem să unim toate aceste idei, cum putem să ne asigurăm că această discriminare, că nu creăm discriminări și măsuri de uh, măsurare diferite. Luăm următorii vorbitori possible, Anna Maria Kratzville, Laura... Maria Kratzville, Laura Comima, Mici, Eva Panova și Sergio Coferati. În această ordine, mulțumesc. Ana Maria. Mulțumesc. Mm, bun venit din nou, domnule Monti. Ați fost unul dintre părinții fondatori împreună cu domnul lor pieții interne și acum că sunteți în societatea civilă, continuați să sprijiniți și vă suntem recunoscători pentru asta. Sunteți unii dintre puțini oameni care au competența de profesor, de nivelul dumneavoastră cunoștințele, de a fi fost comisar 10 ani și de a fi fost și în Consiliu ca prim-ministru. E ceva unic în Europa. Continuăm să avem nevoie de lideri ca dumneavoastră și vă rugăm să vă ocupați în continuare de piața internă. În când am venit în 2009 în Parlamentul European, am început să lucrăm împreună cu dumneavoastră, să ascultăm părerile dumneavoastră cu raportul din 2010 și de atunci încoace citatul că piața internă este la fel de necesară și de sexy. Din păcate, acest citat continuă să fie valabil. Ați descris uh, lucruri cu care greu să nu fiu de acord, care e situația cu neimplementarea pieții interne în Europa. Și am câteva întrebări legate de modul în care se face. Ce am făcut pe baza raportului dumneavoastră a fost să îmbunătățim, să dăm demnitate pieții interne în această comisie, având ce a spus dumneavoastră, actul privind piața unică, de exemplu, incluzând piața internă, recomandările specifice pe țară în semestrul european. Cred că am jucat un rol să avem o participare a Comisiei la politica de toleranță zero pentru neimplementare. Am cerut uh, proceduri accelerate de infracțiune. După cum am spus, în concluziile Consiliului întotdeauna sunt niște vorbe despre punere în aplicare, dar care sunt obstacolele? Obstacolul este că, în continuare, statele membre, o majoritate a lor consideră că Măsurile naționale creează locuri de muncă și nu integrarea, armonizarea, solidificarea pieții unice. Mai există ideologia că <clears throat> piața nu e pentru consumatori, ci doar pentru firme, pentru afaceri, ceea ce evident că e o prostie. Trebuie să <clears throat> mai depunem efortul să convingem că ideea contrară, cum că e în avantajul tuturor, că se creează locuri de muncă, prin comerț liber în Europa și nu prin soluții la nivel național, că se creează locuri de muncă prin îndepărtarea obstacolelor, prin facilitarea libertății de circulație, prin reducerea birocrației și nu prin cheltuirea banilor contribuabililor, nu exclusiv. Iată trei <clears throat> chestiuni naționaliste, protecționiste, care împiedică aplicarea raportului dumneavoastră. Sunt de acord că trebuie să facem mai mult pentru a da Comisiei puteri, după cum au în domeniul concurenței. Alte trei chestiuni politice, pe lângă întrebarea majoră, cum să facem să ajungă la vârful agendei politice la Consiliu, să rămână acolo până când obțin rezultate. <clears throat> Unitate și coeziune în Europa, ați vorbit despre asta. <clears throat> Există o diversiune periculoasă între zona euro și cei din afara zonei euro, din diverse motive. Ne spune că este una dintre cele mai mari provocări cu care ne confruntăm în 2016 fără unitate și coeziune nu vom putea să ne ocupăm de toate provocările cu care se confruntă Europa, inclusiv, desigur, <clears throat> să-i păstrăm uh, și pe cei din Marea Britanie în Uniunea Europeană. În al doilea rând, Schengenul. Libertatea de circulație a cetățenilor europeni. Întreaga dezbatere a fost uh, răpită, a devenit prizonieră probleme legate de refugiați, migrație, ISIS, Daesh, etc. Cum să punem pe agenda pierderile economice pe care le suferim în fiecare zi prin reintroducerea controlelor de cărți de identitate, prin efectul domino al suspendării Schengen. O dezbatere care nu se bazează pe fapte. Cetățenii în alte state membre hmm, nu pot să beneficieze de anumite elemente de asistență socială și de ce nu ne concentrăm pe arăta cât de benefice sunt elemente, mai ales pentru țările care se plâng de aceste elemente. În al treilea rând, cum putem să avem <clears throat> un rol de separare a problemei eh, legate de refugiați și de edificarea pieței interne. Adică ar trebui să discutăm despre integrarea refugiaților, adică cei care au dreptul la protecție internațională. Pentru a face asta trebuie să deschidem piața forței de muncă. Doar o piață internă pe deplin liberalizată poate să facă acest lucru. Eu nu pot să văd soluții naționale să dăm locuri de muncă și pentru cetățenii noștri care trăiesc în Europa și pentru refugiați, fără o edificare și completare a pieții interne a devenit acum elementul esențial pentru aceste provocări politice majore. Îmi pare rău că nu pot să stau să ascult răspunsurile. Trebuie să merg la un vot la Comisia Liber, dar vă mulțumesc pentru leadership-ul dumneavoastră în continuare. Lara Comi. Mulțumesc, doamna președinte. Aș vrea să-i mulțumesc domnului Monti pentru prezența în această dimineață este unul dintre promotorii pieții interne în comparație cu situația acum 5 ani sau 6 ani și jumătate. În 2009, când am concentrat mult pe piața internă, lucrurile s-au schimbat mult. Oamenii acum se întreabă dacă să mai avem Schengen sau nu. vedem că Europa poate să reziste sau să se prăbușească. În fine, nu vreau să intru în toate amănuntele legate de migrație și alte elemente, dar vedem că există riscul ca Europa să nu poată să facă față acestor probleme reale. Cred că unul dintre elementele cheie este să existe o bună aplicare a actelor normative să nu există diferențe între statele membre, dar continuăm să ne lovim de Consiliul European și aș recomanda să încercăm să vedem cum putem depăși egoismele naționale, pentru că la Comisia IMCO în Parlamentul European Evident că trebuie să tratăm și cu Comisia Juncker, dar adesea ni se răspunde un nu hotărât din partea Consiliului. Poate că avem nevoie de abordări mai corecte pe plan politic. În legătură cu ce s-a spus despre Uniunea Fiscală și piața internă, strategia respectivă, E bine să avem reguli comune. Vrem o piață unică, liberă, dar vrem o piață în care regulile jocului sunt perfect clare. Nu putem să avem impozitare și costuri cu forța de muncă cu diferență atât de mare între un stat membru și altul. Pentru că nu duce la o, o concurență sănătoasă, ci duce la o exploatare în unele cazuri, după cum am văzut. considerăm că e nevoie de eficacitate și eficiență, dar să nu câștige tot timpul cei care folosesc paradisurile fiscale, pentru că altfel există o combinare între zona de liber schimb și suveranitatea națională. Colegii britanici poate că nu sunt de acord cu ce voi spune, dar cred că o Uniune politică are nevoie de implicarea tuturor și în Uniunea Monetară și trebuie să putem gestiona politicile monetare, inflația, deflația, cu eficacitate în perioade de criză. Nu o să intru acum în toate amănuntele propunerilor pe care le-am făcut eu, care vor fi dezbătute amănunții, dar aș vrea să mă refer la două aspecte centrale. Mai întâi, IMM-urile în piața internă adesea <clears throat> sunt dezavantajate pentru că sunt reguli diferite în statele membre și nu pot fi pe cât de competitive sunt marile firme. Ne uităm la IMM-uri existente și la cele recent înființate. Reglementările, documentația necesară sunt aceleași pentru toți în ce privește înființarea unei noi societăți comerciale. Dar unele dau faliment și multe companii au dat faliment din cauza problemelor cu administrația publică. Um, fallite per crediti non per debiti, quindi per un'incapacità. Și adesea din cauza statului mai degrabă decât de, din cauza companiei sau persoanei implicate. Când cineva nu și-a făcut datoria. În permanență suntem blocați de Consiliu. E nevoie de legiferare rapidă cum ar fi în cazul Volkswagen. Avem abordarea legată de piața internă și de protecția consumatorului. Dacă nu putem finaliza rapid pachetul, activitatea noastră nu prea va avea niciun efect în statele membre. Mulțumesc, Malin Miții. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc domnului profesor Monti. Ne bucurăm că sunteți aici și <clears throat> vrem să ne împărtășiți din inteligența cu care excelați în esență și în special într-o perioadă în care Comisia a făcut propunerea legată de strategia privind piața unică, pentru care sunt raportoare din umbră, am depus eforturi deosebite în ultima legislatură în ce privește acest raport. Ar fi interesant de auzit părerile dumneavoastră în ce privește raportul eh, Single Market Act 1 și Act 2 în comparație cu actuala propunere care trece dincolo de abordarea academică, dar va fi foarte importantă și să ne bazăm pe ea. Evident, cu cinci ani în urmă, acel raport s-a făcut într-un context diferit sau ușor diferit. S-au întâmplat multe lucruri de atunci, criza refugiaților, problema de a încerca să ajutăm uh, Grecia să nu dea faliment, dacă iese Marea Britanie sau nu, dacă mai avem Schengen sau nu. În esență, lucrurile s-au schimbat mult și interesant de văzut piața unică prin aceste aspecte. Un element cu care nu are nimic de a face, dar uh, piața unică sper că nu va fi hmm, lăsată deoparte pentru a se ocupa de alte probleme, poate mai atrăgătoare sau mai dureroase. Pe o notă mai pozitivă, Comisia cred că a progresat în această direcție și sper că vom continua să avansăm în această direcție. De fapt, în raportul dumneavoastră de acum 5 ani, S-a încercat o reconciliere a dimensiunii sociale și economice, a tensiunilor prin diverse grupări economice, ceva ce recomandă grupul meu de mult timp, sub formă unei abordări holiste, o abordare care la dumneavoastră e numită cuprinzătoare. După părerea dumneavoastră, e o abordare care trebuie să includă aspecte industriale, consumatori, energie, transport, toate celelalte care se leagă de piața internă. În încheiere, Întrebare e Cât de posibilă și de importantă credeți că e o astfel de abordare în Europa zilei de astăzi pentru a realiza <clears throat> o piață unică aprofundată, cuprinzătoare, eficientă, eficace, care să dea avantaje cetățenilor. Cheia pentru a avea o economie de piață extrem de concurențială care să fie în avantajul cetățenilor și nu viceversa. Deci m-ar interesa părerea dumneavoastră, domnule profesor Monti. Eva Panova Mulțumesc, domnule președinte, domnule profesor Monti, întotdeauna o plăcere deosebită să vă ascultăm. Ne bucurăm că ați venit astăzi aici. O întrebare. Prima care se inspiră din dezbaterea de azi dimineață despre piața unică digitală. <clears throat> Puteți să ne precizați părerea dumneavoastră, ar încuraja inovarea, competitivitatea, să reduce discrepanțele în domeniul digital față de alte continente? <clears throat> Apoi, dacă există această discrepanță digitală, ar afecta acordul și implementarea parteneriatului transatlantic TTIP? Și a treia întrebare corespunde cu ce a spus colega Steiner. Cum vedeți viitorul forței de muncă din Europa? <clears throat> care sunt competențele de care avem nevoie, calificările, introducerea de competențe electronice, cum vedeți aceste lucruri? Schimbarea, schimbările în următorii 10-15 ani în legătură cu forța de muncă. Sergio Coferati. Mulțumesc și un an nou bun, domnule profesor, deși sunt convins că va fi unul foarte complicat O întrebare simplă, dar la care poate că e mai greu de dat răspunsul. Sunt de acord uh, în ce privește valoarea pieții interne, faptul că trebuie utilizată pentru obiectivele precizate în discuția de astăzi, dar acum se vede de câțiva ani, de când ați publicat acel raport, situația s-a înrăutățit, nu s-au făcut pași înainte pentru a gestiona adecvat piața unică cu eficacitate. S-a făcut chiar contrariu. Și criza actuală care afectează și piața unică și Schengenul. Unele guverne și-au dat seama că fără Schengen nu prea mai are rost uh, Europa ce rost dacă o comunitate de oameni nu pot să circule liber dintr-o țară în alta, pentru că sunt contradicții care apar. După cum ați spus dumneavoastră, lipsa de armonizare fiscală și concurența din Europa care nu se bazează întotdeauna pe calitatea produselor și serviciilor, ci a condițiilor fiscale oferite companiilor pe plan individual, mai ales din afara Europei. E posibil să avem o piață unică, așa cum propuneți dumneavoastră, și politici unitare în ce privește aspectele externe în baza regulilor actuale, oare nu e momentul să se modifice tratatele? Să se accepte o provocare extrem de complexă pentru a iniția un nou proces, pentru că altfel cred că e riscul să câștige naționalismul. Mulțumesc. Înainte de a-i da cuvântul domnului profesor, să dau și eu câteva idei pentru imaginea de ansamblu. Ați vorbit despre actul pieții unice, varianta 1 și 2. Mulți vedem activitatea pe care o depunem legată de piața unică digitală, ca fiind eventualul Single Market Act, ediția a treia pentru că e ceva ce afectează domeniul digital tot ce facem și schimbări fenomenale, în special în piața unică. În plus, lumea digitală, după cum știm, e una fără frontiere tot mai mult și, prin urmare, um, ridicarea de bariere protecționiste în comerțul digital e ceva contraproductiv pentru că uh, acele bariere pot fi ocolite de consumatori și producători. duce <clears throat> avantaje deosebite pentru munca și <clears throat> achizițiile transfrontaliere, avantaje pentru furnizori, comercianți. Beneficiile sunt uriașe. O cale în care spera că am putea da și energiza eh, entuziasm pentru piața unică pentru statele membre, pentru liderilor, și prin a energiza interesul lor să ne asigurăm că piața unică corespunde scopului într-o lume digitală. Pentru că <clears throat> domeniul digital ne forțează să ne gândim la vecini, la cum trecem de frontiere, la nevoia de cooperare. Să ne concentrăm așadar pe aceste reacții și interacții între piața unică digitală uh, <clears throat> și modul în care se întâlnesc e o oportunitate uriașă, domnule profesor. Well, um, I think, uh... Vă mulțumesc dumneavoastră, doamnă președinte, și le mulțumesc tuturor acelora care au intervenit pentru observațiile blonde cu privire la munca mea și cu privire la mine. Un punct pe o notă mai personală asupra mea ca politician pe care a făcut-o domnul Marco Zulo când a spus că eu am fost persoana care trebuia să se ocupe de statul italian atunci, dar la, îi las această responsabilitate lui în legătură cu această propoziție. De ce sunt eu mândru? Sunt mândru că atunci când mi s-a cerut să devin prim-ministru italian, din motivul că toți ceilalți politicieni s-au retras și nu-și doreau asemenea responsabilitate într-un moment periculos, atunci eu nu am pus sototutela statul italian deloc am reușit să evităm faptul ca statul italian într-adevăr să fie pus sub tutelă. Așa cum se întâmplase cu celelalte țări care au fost forțate să ceară ajutor. Noi nu am vrut să cerem ajutor, și am arătat că în câteva luni situația fiscală a Italiei și estimarea pe piață era la o probabilitate de 40% pentru faliment în noiembrie 2011. Situația s-a redresat fără ajutorul Troicii, fără asistență financiară, pur și simplu prin alinierea la regulile europene la care toate celelalte state membre europene trebuie să se alinieze. Nu ați menționat dumneavoastră cuvântul troică, dar unii în, politic, în dezbaterea politică din Italia fac, sper că o confuzie involuntară, o confuzie uriașă involuntară atunci când spun că acel guvern pe care l-am prezidat eu a fost purtătorul de cuvânt al Troicii. Nu, Italia ar fi putut să aibă o troică și fără acel guvern. Însă orice fel de judecăți sunt justificate. Să trecem acum la aspectele mai importante. Nu voi putea să trec prin întrebări punct cu punct, dar voi încerca să le grupez. În primul rând, cred că e important, deși există motive de îngrijorare, e important să ne amintim de situația în care se află economia europeană și anume că aceasta stă ceva mai bine în ceea ce privește bunăstarea față de cum stăteam la început acum mulți, mulți ani. Cu toate acestea, cu toții suntem convinși, pentru că altfel nu ne-am aflat aici, suntem convinși că se pot face mai multe din piața unică și am putea beneficia mai bine de ea dacă ar exista. Nu voi menționa nume, vă rog să mă scuzați, însă unii dintre dumneavoastră m-au întrebat cum am putea să oferim o importanță politică mai mare chestiunilor legate de piața unică. Dar gândiți-vă la următoarele. Și în ceea ce privește negocierile cu Regatul Unit, care e un alt subiect pe care l-ați atins mulți dintre dumneavoastră, să presupunem că este o componentă cheie într-un pachet de negocieri, și anume Uniunea Europeană își propune să prezinte în X luni, câteva luni sunt suficiente după părerea mea, cu tot materialul pe care îl avem până acum. Să prezinte un plan de acțiune privind piața unică, asupra căruia cei trei președințe își asumă responsabilitatea, președintele Comisiei, Parlamentului și mai ales președintele Consiliului. Un asemenea document ar trebui să conțină unele din aspectele foarte importante care au fost discutate astăzi, dar cu care am căzut cu toții de acord că nu au fost preluate până acum niște puncte organizaționale în Consiliul European. Apoi, ținerea cont de liniile de continuare, da, s-a făcut progres în ultimii cinci ani în ceea ce privește eficacitatea punerii în aplicare, însă e nevoie de progres continuat. Ca de exemplu, la întrebarea concretă, suntem siguri că Comisia trebuie să aibă aceleași puteri pe piața unică pe care le are și pe piața de, și în ceea ce privește competiția. Ar fi nevoie de o schimbare a tratatelor. Unii care au experiență în acest sens îmi spun că s-ar putea să existe și alte căi de schimbare a tratatelor. Înțelegeți cât de important ar fi să realizăm acest fapt. În această perioadă de 2-3 ani de punere în aplicare rapidă a unui asemenea plan, cei trei președinți ar trebui într-adevăr să-și asume responsabilitatea, iar acest lucru ar însemna, bineînțeles, și o vizibilitate mult mai mare și un sprijin mult mai mare din partea statelor, șefilor de stat și de guvern decât dacă nu se întâmplă nimic. Și astfel cred că ceea ce se întâmplă cu Regatul Unit și alții din Uniunea Europeană care ar, ar putea să le placă ceea ce se întâmplă pe piața unică. Ar fi un plan care ar avea și volan și direcție, nu ar fi un simplu plan. Știu că nu discutăm asta. Sunt negocierile cu Regatul Unit, care de fapt încearcă să ofere mai multe puteri și guvernelor naționale. Și nu cred că acordarea de mai multe putere, com puteri comisiei ar ajuta în negocierile cu Regatul Unit. Cineva m-a întrebat ce sfat aș da primului ministru? Am avut câteva conversații cu acesta în trecut și mai recent cu domnul prim-ministru și părerile mele apar în două rapoarte din Camera Lorzilor. Eu cred că ar fi un gest minunat și inteligent din partea Regatului Unit dacă ar cere mai multă subsidiaritate în mai multe domenii. Eu sunt pentru subsidiaritate. Ce am, ce am făcut în 2004, un nou regim pentru competiție în Uniunea Europeană, e de fapt o repatriere a unei părți a competențelor. Însă, în același timp, nu m-ar surprinde dacă acest membru ezitant al statelor, al Uniunii Europene, Regatul Unit, ar spune noi suntem coerenți, noi credem că piața unică este foarte importantă, dar doar în ceea ce privește punerea în aplicare a pieței unice. Doar pentru punerea în aplicare a pieței unice nu vrem să dăm mai multe puteri comisiei doar așa, ci pentru că ne dorim ca comisia și apoi Curtea de justiție, acest serviciu care pune în practică cuvintele în ceea ce privește piața unică, sunt germani, francezi, italieni, nu suntem împotriva a mai multă uniune, ceea ce privește creștere, ocupare, Însă nu suntem pentru mai multă uniune dacă se ajunge la taxe crescute și așa mai departe. Este o conversație foarte interesantă legată de Europa socială, cu ce cost vine aceasta și cu ce cost vine lipsa ei. Sincer, cred că am putea să dăm dovadă de mai mult pragmatism. Îmi amintesc de o dezbatere la care am făcut parte încă din 1995, când aveam dubla mea funcție de comisar. Există două poziții divergente. Avem nevoie de o armonizare totală a impozitelor și taxelor și, pe de altă parte, nu suntem mulțumiți dacă avem competiție completă în ceea ce privește taxele și impozitele. Cred că ambele soluții, păreri, sunt greșite. O armonizare totală nu va fi niciodată posibilă, cel puțin până nu există cerința de unanimitate și nu e neapărat necesară pentru multe dintre aspecte. Într-adevăr, credem că ar trebui să existe o armonizare completă în ceea ce privește taxele de moștenire? Nu, sunt sigur. Așa că criteriul ar trebui să fie ceea ce e într-adevăr important pentru funcționarea pieței unice. Ne dorim o competiție completă în ceea ce privește taxele, pentru că credem că ar fi sănătos, statele ar fi forțate să își reducă cheltuielile și așa mai departe. Nu, cred că nici Regatul Unit încă de mulți ani nu mai are o asemenea poziție. Îmi amintesc când uh, negociam, unul dintre cancelari până la, negociam, până la urmă am ajuns la acordul ECOFIN din anul 97 în ceea ce privește pachetul cu taxele și atunci Regatul Unit era alături de comisie pentru acțiunea de a reglementa ceea ce înseamnă nivel statal, ajutor statal și companiile în ceea ce privește beneficiile fiscale, codul de conduită în legătură cu ceea ce era acceptabil, neacceptabil, atunci s-a dezvoltat toată această legislație și, de fapt, primele președ... primul președinte al grupului din Consiliu, care stabilea linie directoare, a fost chiar britanic. Așa că eu cred că e posibil să găsim o cale de mijloc. Asta și pentru că companiile, așa cum știți, în multe cazuri ar fi mulțumite să aibă un sistem de taxare mai coordonat, de exemplu în ceea ce privește definirea profitului pentru taxa corporatistă pe piața unică. Apoi tot despre poziția britanică, să avem o competitivitate în ceea ce privește taxele necondiționale, aș spune prietenilor, uh, Regatul Unit a fost din nou avut un rol de lider în ceea ce privește combaterea acestui fapt. După ce G20 și-a început munca în 2008 și mult progres s-a făcut de atunci, de exemplu, împotriva paradisurilor fiscale și așa mai departe. Știu că trebuie să închei și aș spune că în ceea ce privește acest tip de competiție a taxelor și dacă există niște forțe protecționiste aici colo în Europa, dacă încercăm să le lăsăm la o parte, să le eliminăm, atunci acestea se vor întoarce prin ajutoare statale, prin obstacole pe piața unică, nu putem să ne declarăm iubire de plină necondițională pentru piața unică, dar și pentru o lipsă de coordonare a taxelor în același timp. Îmi pare rău că nu am reușit să răspund la toate punctele importante, însă interesul european, interesele naționale. Aici vă voi lăsa pe o notă pesimistă, din păcate. După părerea mea, și am dat recent un interviu pentru L'Opinion în Franța. După părerea mea, până acum câțiva ani, șefii de guvern, miniștri, încă considerau Uniunea Europeană ca fiind un mare proiect de investiții au venit la Bruxelles cu cărămizile lor pentru a construi o casă europeană, nu împotriva intereselor lor naționale, ci cu această viziune bună, instinctivă, cu o casă, că o casă mai bună europeană ar ajuta foarte bine și urmărirea intereselor naționale. De câțiva ani, Europa este considerată din ce în ce mai mult ca un bun de consum de liderii naționali. După părerea mea, eu cred că nu vorbim de o criză politică a Uniunii Europene, ci că vorbim de o dificultate în creștere în Uniunea Europeană și asta din cauza că uh, toate sistemele noastre naționale, politice, au luat-o acum spre a urmări ceva în loc de a-și asuma nu, rolul de lider și asta tot mai repede. Și acum când șefii de guverne vin în Bruxelles, vin aici și încearcă să ia una sau mai multe cărămizi și să le ducă înapoi în capitalele lor naționale. și încearcă acolo să distrugă acestea, să le aducă la nivel național, nu totdeauna în interesul național, ca să fim sinceri, ci pentru interesul lor politic și personal. Așa că Europa a devenit un bun de consum. Aceasta e adevărata problemă. Această evoluție din sistemele noastre politice se bazează tot mai mult pe lideri care nu au poziție de lider, ci urmează pe alții. Și mai e ceva consistent cu integrarea europeană, semnele întrebării. Vă mulțumim foarte mult, domnule Monti. Următorul punct de pe ordinea de zi ar fi fost un schimb de vedere în ceea ce privește guvernanța pe piața unică cu Catherine Styler ca raportor, însă are un avion de prins, așa că nu ne poate prezenta acest raport. Sunteți de acord să ne-l prezentați la data de 24 ianuarie, adică cu două zile înainte de vot, nu la 25, înainte de vot? Înainte de vot, pe data de 25. Îi încurajez pe raportorii din umbră să comunice direct cu raportoarea noastră un punct. Doamnă președinte, am avut ieri o reuniune foarte bună. Doamna președinte, vă rog să faceți liniște până ascultăm acest anunț în ceea ce privește piața unică. Ieri am avut o întâlnire foarte bună, ne întâlnim și săptămâna următoare să discutăm amendamentele de compromis care ar trebui să fie disponibile în această după-amiază și sper că până la urmă vom putea prezenta totul înainte de vot, așa nume pe 25. Mulțumesc, doamnă președinte!